everything at the end yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting because. Uh, uh... Dragi colegi, trebuie să începem uh, reuniunea. pentru că nu putem să așteptăm uh, mult uh, prea mult și nici nu vreau să fim stresați de timp și să nu ne putem parcurge ordinea de zi. Bun venit tuturor. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Până acum nu sunt propuneri de modificare a ordinii de zi, așa încât dacă nu sunt uh, alte observații, putem să o considerăm ca fiind adoptată. De asemenea, aș dori să trec la următorul punct pe ordinea de zi, uh, comunicările președintei. Vreau să vă reamintesc că după amiază vom merge într-o altă sală. O să repet acest lucru la sfârșitul reuniunii de dimineață, însă este important să vă aduceți aminte de acest lucru. A doua comunicare pe care doresc să o fac se adresează celor care își amintesc inițiativa Erasmus pentru uh, aleșii locali, reprezentanții locali și regionali. S-a, vi s-a trimis o, o notă la se va trimite o notă de îndată ce va fi gata, însă vreau să vă informez unde ne aflăm cu această inițiativă. Între cele trei instituții, Comitetul Regiunilor, Parlamentul European și Comisia Europeană, am uh, purtat un uh, schimb de opinii în uh, ultimile luni și facem progrese cu bugetul pentru acest an a fost uh, bugetat uh, ca un proiect pilot pentru 2010-2011, dar din diferite motive Comisia nu a fost gata să-l pună în aplicare. Acum uh, facem progrese, așa încât propunerea care a fost convenită cu Comisia Europeană este următoarea să fie o acțiune care să dureze șase luni, împărțită în uh, două etape. Acum e momentul uh, selecției uh, candidaților pentru această acțiune. Procedura de selectare este deschisă tuturor reprezentanților uh, aleși local sau regional se va ține cont și de componenta de gen, de uh, criterii geografice. Candidații selectați vor participa într-un eveniment special în timpul zilor deschise și vor avea loc uh, și vizite de documentare în uh, orașe sau uh, regiuni ale Uniunii Europene pentru culegerea de informații și acumularea de experiență. Toate acestea se vor finaliza cu un seminar. Asta este propunerea Comisiei, am uh, discutat-o cu reprezentanții uh, noștri din Parlament și reprezentanții uh, Comitetului Regiunilor. Deci facem progrese. Trecem la al treilea punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un raport din proprie inițiativă a lui Alain Cadec privind strategia pentru regiunea atlantică din cadrul politicii de coeziune a Uniunii și o să Uh, începem cu o prezentare făcută de Ala. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mai întâi, constat cu tristețe că strategia atlantică, în mod evident, nu-i pasionează pe membrii acestei comisii, ea oricum este importantă pentru uh, Comisia Europeană și pentru Comitetul uh, Regiunilor, dar sper că și colegii mei vor fi interesați de acest subiect uh, în următoarea perioadă de timp, însă oricum mulțumesc celor care sunt prezenți. Poate faptul că 8 mai este o sărbătoare în Franța, au crezut că nu voi fi aici și au spus, n-are rost să venim. Oricum, doamnă președinte, Comisia noastră mi-a credințat uh, sacina de a elabora acest uh, raport privind strategia pentru regiunea atlantică. Comisia Regii a avut o primă rezoluție în martie 2011 pe această temă. Această rezoluție cerea elaborarea unei uh, strategii macroregionale pentru spațiul atlantic. De atunci s-au făcut multe în urma acestei inițiative a Parlamentului. Comisia și statele membre în cauză s-au uh, uh, angajat în elaborarea unei astfel de strategii. Salut și uh, faptul că regiunile s-au implicat în acest proiect. La inițiativa Comisiei Regii, o acțiune pregătitoare a fost uh, uh inițiată uh, a fost uh, un forum atlantic și eu reprezint Parlamentul. se va elabora un plan de acțiune până în 2012. Acest plan de acțiune trebuie să fie coordonat cu următorul uh, cadru multifinanciar uh, uh, și cu programele operaționale ale politicii de coeziune. Obiectivul raportului meu este să fac propuneri pentru a defini prioritățile politice ale planului de acțiune. Zona Oceanului Atlantic este marcată de mai multe caracteristici. Este o zonă maritimă dinamică datorită surselor regenerabile marine de energie, transportului maritim, industriilor maritime, turismului și pescuitului și acvaculturii. Este o zonă al cărei mediu marin este fragil și trebuie conservat. Este de asemenea o zonă care reprezintă poarta de intrare occidentală a Uniunii și care deține în acest sens o poziție strategică în Europa. În, nu în ultimul rând, este o zonă periferică în cadrul Uniunii Europene cu probleme de accesibilitate și de conexiune cu restul Europei. Aceste problematici transcend frontierele naționale și invocă răspunsuri politice la nivelul litoralului atlantic. Doresc ca strategia uh, să ia forma unei strategii macroregionale pentru a facilita sinergiile între diferitele instrumente și diferitele niveluri de acțiune care intervin în politicile de planificare spațială. Logica macroregională va permite de asemenea implicarea factorilor de pe teren, sectorul privat, în definirea și punerea în aplicare a strategiei. Raportul solicită ca strategia să bazeze pe două teme, amenajarea zonelor maritime și terestre și punerea în valoare a interfeței pământ-mare, stimularea rețelei economice a regiunilor atlantice printr-o politică industrială adaptată la specificul acestora. În ceea ce privește prima tematică, strategia va trebui să încurajeze o exploatare și o coordonare a tuturor uh, activităților umane care au o consecință asupra mediului marin. Uh, în acest uh, sens, va trebui să existe o structură care să coordoneze în materie de securitate supraveghere maritimă. Trebuie uh, păstrat uh, echilibrul ecologic și pentru a reduce uh, amprenta de carbon. Strategia va trebui de asemenea să încerce să amelioreze capacitățile de prevenire și de gestionare a riscului în Atlantic, mai ales în cazul accidentelor, a calamităților naturale și activităților infracționale. Aceste aspecte maritime vor trebui completate și consolidate prin măsuri în materie de coeziune uh, teritorială doresc ca strategia să contribuie la accesibilitatea regiunilor atlantice care astăzi sunt uh, zone periferice. Trebuie să investim în uh, interconectivitatea uh, rețelor de transport, în dezvoltarea zonelor rurale și urbane din hinterlandul lor, precum și la intensificarea legăturilor terestre maritime. Uh, raportul, de asemenea, prevede dezvoltarea autostrăzilor mării. Apoi, a doua tematică, o politică industrială pentru Atlantic. Strategia va avea drept obiectiv uh, competitivitatea și creșterea. Uh, zona deține un uriaș potențial. Grație energiilor maritime, a industriei navale, pescuitului și acvaculturii. Investițiile sectorului uh, privat vor trebui însoțite și de uh, investiții ale sectorului public în cercetare, dezvoltarea unor clastere și uh, în dezvoltarea IMM-urilor. Trebuie să valorificăm această șansă, să nu o ratăm. Aș vrea acum să vorbesc despre guvernanța strategiei. Planul de acțiune va fi Uh, pus uh, în, în aplicare începând cu 2014. Strategia se va adresa tuturor regiunilor atlantice europene, inclusiv canalului Mânecii și Mării Irlandei, regiunilor ultraperiferice. Dar uh, regiunile ultraperifice și țăritările și țările de peste măr vor fi vizate de această strategie. Este indispensabil să uh, asociem toți partenerii, statele membre, autoritățile publice regionale și locale, uh, uh, asociațiile societății civile vom pune la dispoziție o listă a proiectelor care sunt exemple care merită să fie avute în vedere. Trebuie să valorificăm experiențele acumulate. Fondurile structurale și uh, politica maritimă integrată vor fi centrul acestor acțiuni. Trebuie să avem sinergii cu alte politici europene, cercetarea, energia, mediul, pescuitul, cooperarea internațională, Banca Europeană de Investiții și cu politicile statelor membre ale autorităților locale și regionale. Strategia va trebui să utilizeze mai bine finanțarea europeană existentă, fără a crea noi instrumente bugetare va, va fi vorba de o mai bună orientare a ori ă, politicilor existente pe tematica atlantică. Se uh, propune uh, de asemenea uh, o axare pe prioritățile voi depune amendamente în acest sens uh, privind regulamentul uh, cu privire la fondurile structurale. Trebuie să avem o gestionare a planului de acțiune pentru a avea un ghișeu unic pentru beneficiar și pentru a favoriza coordonarea între autoritățile responsabile cu gestionarea fondurilor. Strategia Atlantică face obiectul unui consens politic astăzi, larg împărtășit în instituțiile europene, statele membre uh, în cauză și regiuni. Mobilizarea Parlamentului, fără îndoială, uh, este joacă rolul unui motor în acest uh, proces și vreau ca instituția noastră să fie în continuare implicată și să susțină acest raport. Sunt la dispoziția dumneavoastră și la dispoziția raportorilor din umbră pentru a lucra pe aspecte care pot să atragă atenția noastră. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, uh, Ala. Trecem acum la raportorii din umbră. Mai întâi raportorii din de partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, dați-mi voie să-l uh, felicit pe raportor pentru activitatea remarcabilă depusă până acum în acest dosar salut abordarea aleasă de domnia sa, pentru că aceasta reflectă, într-adevăr, pasiunea și devotamentul domniei sale și al celorlalți raportori care încearcă, într-adevăr, să susțină acest demers, o componentă importantă a politicii regionale europene. Aș avea totuși câteva sugestii de făcut, pentru că cred că am putea contribui la strategia atlantică din acest punct de vedere. sunt nenumărate provocări cu care trebuie să ne confruntăm împreună aici. acest nou demers ne va permite să facem față mai bine provocărilor pe plan economic și ecologic în regiune. Însă trebuie să facem o trimitere clară aici la da un, un temei guvernamental sau interguvernamental pentru această strategie la implicarea autorităților locale și regionale a ONG-urilor și a reprezentanților societății civile din regiunile respective. Consider, prin urmare, că formula Atlantic va trebui să rămână în activitate până în 2014, cel puțin încercând să integreze în activitatea sa autoritățile locale și alți protagoniști care în prezent nu sunt membri ai Comisiei Director. De asemenea, trebuie să ajungem la o, un echilibru între regiuni, între regiunile maritime și cele terestre și să integrăm de asemenea și comunitățile rurale din aceste regiuni. De asemenea, trebuie să facem un efort suplimentar de a stimula cercetarea și dezvoltarea și cooperarea între centrele de cercetare situate în zonele atlantice. mai ales cele care fac cercetare ecologică marină. Ceea ce privește energia, trebuie să sprijinim cooperarea între regiunile atlantice pentru a promova utilizarea noilor surse de energie, cum ar fi cea eoliană și energia generată de valuri, de maree. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită industrializării regiunilor în recesiune din zona atlantică, mai ales când e vorba de industrii pilot sau de transporturi. De asemenea, trebuie să creăm un sistem de schimburi de bună practică între regiunile din zonă. De asemenea, trebuie să promovăm un turism durabil în regiune, fără a deteriora astfel biosistemele din această, în acest spațiu. De asemenea, va trebui să concepem și alte acțiuni, cum ar fi, de exemplu, schimbul de bune practici între regiunile de aici. Mă refer aici la coeziune socială, construirea de locuințe și mediu. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru treaba făcută și am să înaintez o serie de amendamente în numele grupului meu. Președinta, mulțumim. Acum, următorul raportor, domnul Pat de Cope Gallagher nu este prezent. François Alfonsi, dumneavoastră sunteți. Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul nostru susține strategiile macroregionale în mod deosebit și cred că spațiul atlantic este un exemplu interesant pentru uh, instituirea unei astfel de strategii care permite uh, o nouă deschidere pentru politicile publice regionale și europene. Acest domeniu care permite o vedere de ansamblu este deosebit de important cu atât mai mult în Atlantic, pentru că regiunile atlantice sunt marcate de un tropism către capitală, uh, mai ales în Franța, către Paris, dar asta cred că este valabil pentru toate țările. Trebuie să existe un loc unde responsabilii uh, regiunilor uh, atlantice scapă acestui tropism și se axează pe problemele atlantice. Există propuneri făcute de raportor privind introducerea uh, unei prioritizări astfel încât uh, să luptăm împotriva uh, tropismului că trebuie să ne proiectăm către viitor. Acest lucru este important și cred că ar trebui uh, accentuat acest punct. Autostrăzile mării, un concept pe care îl susținem, dar care uh, Uh, ne duce cu gândul la uh, o amenajare a teritoriului de tip terestru. Cabotajul nu trebuie uh, să fie în afara preocupărilor noastre, trebuie să utilizăm posibilitățile pe care le oferă cabotajul cu, pentru transportul mărfurilor, pentru economie. Este un raport uh, important uh, care completează alte uh, rapoarte sigur, strategiile macroregionale sunt diferite. sigur, Marea Baltică, de pildă, este o mare mai închisă și abordarea este cu totul diferită față de uh, zona Atlanticului. Însă trebuie să creăm condițiile ca fiecare să părăsească acest context uh, național și să încerce să se implice într-un uh, context atlantic. Vă mulțumim, Marie Teres. Mulțumim, Marie Teres. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Alen Cadec pentru treaba minunată pe care a făcut-o uh, și faptul că a permis elaborarea acestei strategii. Subscriu măsurilor propuse, alegerea tematicilor uh, în speță uh, amenajarea spațiului maritim și terestru și punerea în valoare a interfeței pământ-mare o politică industrială adaptată la specific, propunerea unei structuri permanente de coordonare. Cred că trebuie să ne inspirăm din această muncă pentru a valorifica potențialul strategiilor macroregionale în Europa și uh, să le lansăm în continuare. Aceste strategii trebuie să vizeze uh, priorități ale amenajării teritoriului dincolo de frontiere Trebuie să ne concentrăm pe investiții și să-i asociem pe toți actorii uh, și agenții uh, locali și regionali pentru punerea în aplicare a acestor obiective. Sigur, uh, sper că această strategie va stimula rețelele economice. Punctul 4 al proiectului de raport care cere o vizare a strategiilor macroregionale va suscita rezerve, însă cred că către acest tip de inițiative trebuie să ne îndreptăm. Regiunile nu pot să ignore uh, strategii de o asemenea amploare. De asemenea, cred că obiectivul cooperare teritorială trebuie să uh, integreze obiectivele strategiilor macro-regionale pentru a valorifica experiența acumulată în cadrul obiectivului 3. Vă mulțumesc! Mulțumim, Olgi Vlasac. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Avem aici un raport care descrie posibilități de cooperare, sprijină sinergiile dintre diferitele niveluri de management și între diferitele instrumente existente. Raportorul a spus de trei ori nu. Nu unui buget suplimentar, nu noi legislații și nu noilor, sau unor instrumente financiare suplimentare. E vorba de un plan de măsuri care va implica eforturile sectorului public, dar și cele ale sectorului privat și acest lucru este important. Înțeleg că uh, se au în vedere acțiuni de jos în sus, aspect deosebit de important și apreciez că în multe, din multe puncte de vedere raportorul încearcă să îmbunătățească situația în materie de prevenire a catastrofelor, vrea să îmbunătățească activitatea serviciilor de salvare și asistență. Însă, mă întreb, cum vor fi incluse zonele periferice și zonele care sunt departe de Europa continentală. Vă mulțumesc, domnul Ian Olbricht. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, aș dori să-l felicit sincer pe raportor Documentul pe care l-a prezentat este unul deosebit de echilibrat. Pe de o parte, acesta definește principalele obiective, pe de altă parte, demonstrează cum trebuie să acționăm. Am asistat la o serie de dezbateri pe marginea acestor strategii macroregionale. Aici, de exemplu, la punctul 22, raportorul ne vorbește despre sinergiile care ar putea să fie realizate și specific acele politici europene care ar trebui să fie coordonate ca parte a acestui plan de măsuri. Cred că tocmai această chestiune a coordonării și, într-o etapă ulterioară, a condiționalității între aceste planuri de măsuri sau operaționale privind prioritățile pentru regiunile, pentru aceste macroregiuni sunt deosebit de importante. Deci avem obiective precise, instrumente din diferite politici, sectoare de politică precum și chestiunea programelor operaționale sunt deosebit de importante și, după cum spunea și domnul Vlasek, este important că nu e nevoie de noi instrumente financiare. Deci, una peste alta, un document deosebit de bine echilibrat. Felicităm, Aș vrea întâi să-l felicit pe raportor pentru acest raport excelent și în mod special pentru faptul că incită la dezbatere și pentru compromisul cu regiunile și cu națiunile atlantice. În primul rând, aș vrea să punctez uh, eterna relație între centru și periferie. atunci când avem o abordare de tipul uh, abordării macro-regionale propuse de Comisia Europeană, trebuie să ne axăm și pe relația centru-periferie și să o dezbatem. În regiunile periferice atlantice există o problemă de accesibilitate, de recunoaștere, dar există și o problemă a legăturilor. Lipsa Uh, conexiunilor și coeziunii socioeconomice și teritoriale. Cred că acest raport va contribui în mare măsură la o abordare mult mai incitantă pentru uh, teritoriile de unde provenim. Abordarea domnului Cadec în ceea ce privește strategia ca, un, uh, ca o politic de, politică de amenajare a spațiilor maritime și terestre și este extrem de importantă și trebuie să o punem în uh, context cu programul cadru și cu fondurile structurale, dar de asemenea trimiterile la coeziunea economică, mai ales în uh, teritoriile unde uh, pescuitul, agricultura, construcțiile navabile sunt, navale, mă scuzați, sunt prezente. De asemenea, s-a insistat asupra necesității de a avea o abordare de cooperare politică prudentă. De aceea, amendamentele care au fost deja depuse sau pe care le vom propune vor merge în direcția consolidării, cooperării multiguvernanței în cadrul regional. Aș vrea să-mi închei uh, intervenția transmițând uh, salutul domnului Luis Maris Parises, care a fost uh, raportor la ACESE, care nu a putut să vină. Ieri am discutat acest lucru împreună cu Comisia la CESE. Domnul Cuervo este aici și eu am participat în dezbaterile de ieri. Vă încurajez uh, să citiți raportul domnului Parisa asupra strategiei care uh, va uh, ajuta foarte mult abordarea Parlamentului European. Președinta, mulțumesc, Jans Nielsen. Mulțumesc, doamnă președintă. Cum să, să vorbesc în suedeză, pentru că iată am și ocazia să o fac. Consider că raportul este unul deosebit de bun și se aliniază foarte bine ideilor comisiei referitoare la tabloul de ansamblu, la setul general de reguli pe care va trebui să le folosim în materie de politici regionale începând cu 2014. Aș avea însă o întrebare pentru domnul raportor care ne spune că regiunile am devenit tot mai implicată însă eu știu din strategia Mării Baltice că microstrategia nu se poate bucura de succes decât dacă regiunile consideră că, într-adevăr, participă la această strategie și contribuie la realizarea ei. Cum vedeți posibilitatea de a motiva regiunile în acest sens? Ați observat că a crescut interesul acestor regiuni? Dacă nu, cum le-am putea determina să se implice mai mult în această strategie? Mulțumesc, spune președinta, nu am uh, alte persoane pe listă. Dacă nu vrea altcineva să intervină, aș întreba reprezentanții comisiei dacă au comentarii. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportul a fost uh, pentru noi unul deosebit de interesant. Acesta corespunde foarte bine propriilor noastre obiective. Strategia atlantică presupune crearea de locuri de muncă și favorizarea creșterii economice în regiunile costiere, mai ales din zona atlantică. este o componentă a politicii integrate maritime a Comisiei, corespunde și scopurilor agendei Europa 2020 cu intenția de a crea o economie maritimă durabilă în zona atlantică. Raportorul și alți membri ai comisiei s-au referit la o serie de aspecte concrete. A în septembrie-octombrie anul trecut, când am elaborat strategia atlantică, ne-am concentrat în principal pe aspectul maritim, pe zona maritimă propriu-zisă, chestiunea conectivității cu componenta teritorială a strategiei a devenit uh, mult mai importantă, în opinia noastră, după intervențiile Parlamentului și a altor părți interesate. Sigur, nu poate exista o economie maritimă funcțională fără conexiuni cu hinterlandul. Și acest lucru, sigur, nu ne-a scăpat din vedere. Îi acordăm o importanță deosebită. De asemenea, ne-am gândit foarte bine cum am putea structura planul de măsuri pe care intenționăm să-l elaborăm, cel puțin în stat de proiect, până la finele acestui an. Iar sugestiile din raport nu vor rămâne fără ecou în activitatea noastră. Într-adevăr, vrem să vedem ce inițiative vin de la regiuni, de la statele membre, de la sectorul privat, de la părțile implicate și factorii interesați din regiune, pentru că vrem să vedem idei de proiecte care ar putea fi finanțate în noul cadru financiar multianual. Partea novatoare a strategiei este aceea că nu încercăm să încurajăm părțile interesate să recurgă doar la fondurile disponibile prin programul de cooperare teritorială european, ci toate celelalte fonduri sunt disponibile, fondurile structurale, fondurile de coeziune și fondurile de cercetare pentru orizont 2020. Statele membre vizate, Irlanda, Portugalia, Spania, Regatul Unit, Franța, au dat dovadă de un entuziasm remarcabil când a fost vorba să aducă la oaltă miniștrii de resort și guverne regionale în încercarea de a determina investițiile cheie și prioritățile de cercetare esențiale. Sperăm că toate aceste idei care ies acum la lumină la nivel de stat membru și la nivel de regiune vor duce la crearea de contracte de parteneriat și vor sprijini sectorul privat să elaboreze proiecte pe care eventual le vom putea uh, pune în aplicare sau ajuta la punerea în aplicare în următorii ani. Am spus că Forma Atlantic după 2013 ar trebui să înceteze să existe. Asta a fost una dintre condițiile subliniate de Consiliu în legătură cu această strategie. Totuși, considerăm că o formă de monitorizare, de stimulare permanentă a strategiei va continua să rămână de importanță semnificativă, pentru că în 2020 va trebui să putem răspunde care au fost rezultatele acestei strategii și dacă nu avem nicio formă de monitorizare sau de supraveghere administrativă sau politică, va fi foarte greu să arătăm care au fost beneficiile și realizările concrete din teren. Și acesta este scopul fundamental. Să încercăm să stimulăm părțile implicate pentru a crea locuri de muncă și a duce la creștere economică acolo. Și acest aspect a fost într-adevăr subliniat de Parlament și sperăm să-l vedem încă și în, anii următor, în anul următor, în cele 18 luni care urmează. Dau acum cuvântul, spune președinta raportorului, dacă doriți să răspundeți, domnule Cadec. Prezident. Mulțumesc, doamna președinte. Am spus uh, uh, la început că nu sunteți numeroși, dar oricum uh, aveți, sunteți unanim și pentru asta vă mulțumesc. Câteva încercări de a schița un răspuns a Mariei. Vreau să-i spun că problema ta era legată de guvernanța la mai multe niveluri. E clar că regiunile și societatea civile sunt strâns uh, legate de acest proces. Uh, este evident acest lucru pentru că este pertinent pentru aplicarea unei astfel de strategii. În legătură cu forumul, uh, autoritățile regionale sunt prezente într-o manieră semnificativă și participă la primele lucrări. Așa s-au întâmplat până acum lucrurile. În ceea ce privește strategia cercetare și dezvoltare. Ați putut să o vedeți acest lucru, dragi colegi. Ea este inclusă în uh, proiectul de raport. E vorba de inovare asupra, și cercetări asupra care va trebui să uh, insistăm. Iar de, uh, lucrul este valabil pentru reindustrializare și pentru sinergii. În ultimii ani a avut loc o dezindustrializare a diferitelor uh, regiuni din motive pe care le cunoaștem, uh, globalizarea și uh, apariția și dezvoltarea țărilor BRICS cu un efect asupra industrializării în regiunile maritime periferice. Noțiunea de turism durabil va fi integrată în această strategie, în această strategie prin planul de acțiune. Iată un prim răspuns pe care pot să i dau Mariei, însă aștept cu interes amendamentele pe care le va depune. ca raportor din umbră al grupului socialist. François, care este raportor din umbră pentru uh, versi, uh, mi-a uh, spus că este de acord, dar am discutat deja acest lucru. Împărtășesc uh, uh ideea sa în legătură cu fenomenul uh, tropismului către capitale. Acest lucru este din păcate valabil pentru toate țările și trebuie să spargem puțin acest tipar uh, al tropismului. În ceea ce privește autostrăzile mării, uh, Trebuie de asemenea să promovăm și cabotajul în urma autostrăzile mării, pentru că el este semnificativ în acțiunile de protejare a mediului și în reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Marie Tereza a abordat o gamă întreagă de subiecte și mulțumesc că a reamintit o serie de puncte importante Într-adevăr, această semnalizare uh, obligatorie este importantă. Colegul Lazac uh, a adus în discuție și alte probleme Cred că trebuie să o spunem din nou, nu e vorba de uh, fonduri uh, suplimentare care trebuie cheltuite, nu se pune problema astăzi, ci trebuie să cheltuim mai bine. De aceea vrem să semnalăm aceste uh, finanțări. Uh, avem deja un context care ne permite să lucrăm foarte bine Trebuie să ne bazăm pe instrumentele de care dispunem în momentul de față, dar să și punem în aplicare programe uh, operative care să aducă rezultate concrete și asta rapid. Vreau să mulțumesc uh, uh, reprezentantului Comisiei pentru ceea ce a spus. Programele uh, operaționale sunt uh, Uh, nucleul acestui raport și trebuie să insistăm și să lucrăm pe această temă. Uh, Ana, și revin din nou la problema uh, tropismului, Ana a vorbit despre această relație între centru și periferie, a vorbit despre conexiuni în sensul larg al terenului, de asemenea conexiuni uh, economice teritoriale care trebuie să fie incluse în acest raport. Colegul nostru, Ian Nilsson, a făcut și el câteva observații, precizând că este de acord cu raportul propus și mulțumesc pentru acest lucru. Astăzi există uh, un uh, entuziasm la nivelul regiunilor în uh, Uh, și o implicare uh, semnificativă în această strategie atlantică. Însă trebuie să suscităm uh, și interesul regiunilor care până acum nu au fost interesate. Și acest lucru este valabil mai ales pentru regiuni între Scoția și Andaluzia, de pildă, trebuie să Uh, valorificăm uh, interesul uh, care există pentru implicarea în această strategie. Comisia Europeană a explicat oarecum poziția sa. În ceea ce mă privește, nu pot să spun că sunt întotdeauna de acord cu Comisia și mă gândesc cu uh, problemele pe care le are Comisia Pescuit cu Comisia Europeană în acest sens. Uh, Uh, însă trebuie să spun că uh, am lucrat foarte bine uh, cu echipa de la Comisia Europeană pe această temă și pot să spun că există o sinergie. Mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute și contez pe colaborarea dumneavoastră care de acum trebuie să se materializeze în um, contribuții scrise Uh, pentru ca acest raport să fie mai uh, interesant și cu un conținut uh, pertinent. Vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul. Mulțumesc. Înainte de a decide în ceea ce privește termenul limite pentru amendamente, mi-am dat seama că este și Digi Regi aici, în prezent. Domnul Rodriguez vicepreședinte pentru uh, cooperare teritorială europeană și dumneavoastră sunteți invitați să luați cuvântul și să vă prezentați perspectiva aici, dacă doriți. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, noi dorim să salutăm acest raport al domnului Cadec în ceea ce privește strategia atlantică și susținem ceea ce au menționat deja diferitele grupuri parlamentare. Această strategie este deosebit de importantă, tocmai în acest moment în care se discută despre faptul că va avea efecte asupra planificării fondurilor în cadrul strategic pentru următoarea perioadă 2014-2020. Această viziune strategică pentru Atlantic poate juca unul foarte important așa cum s-a spus deja aici, mai ales în ceea ce privește acordurile de parteneriat, în ceea ce privește programele operaționale care sunt desfășurate la fața locului, astfel încât și legislația trebuie să recunoască faptul că strategiile, de exemplu, strategii pentru regiunea Atlanticului, trebuie să fie luate în considerare atunci când se planifică fondurile pentru diferitele regiuni, respectiv pentru diferitele programe operaționale. Sigur că vom urmări cu atenție care va fi rezultatul raportului, care va fi rezultatul dezbaterilor și vom încerca să redactăm un plan de acțiune corespunzător care să permită implementarea strategiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Trebuie să stabilim deadline-ul pentru amendamente și vă propun o săptămână, deci 15 mai la ora 12, ca termen limită pentru depunerea amendamentelor. 15 mai, ora 12. Cu aceasta aș dori să încheie acest punct de pe ordinea de zi. Și acum avem o situație oarecum rară, avem jumătate de oră fără program, pentru că nu putem să preluăm un punct de pe ordinea de zi de după masă, pentru că colegii nu sunt prezenți, așa încât singura soluție pe care o am la îndemână este să suspendăm ședința pentru 25 de minute și apoi ne întâlnim, respectiv revenim la 10 și 25 aici pentru a continua discuțiile cu președinția celor patru cele mai mari uh, organizații regionale și locale din Europa. Așadar, aș dori să vă invit pe toți să reveniți în sală peste 20-25 de minute. Până una alta, ședința este suspendată.

can you please take your seats and we will start the... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea. Bună dimineața încă o dată tuturor, mai ales uh, oaspeților noștri. Voi reveni imediat la dumneavoastră, însă doresc să informez pe toată lumea că această reuniune este web-streamed, deci nu uitați acest lucru atunci când luați cuvântul, încercați să zâmbiți. Aș dori de asemenea să spun că pentru prima dată există această situație excepțională în acest mandat parlamentar și anume această întâlnire excepțională cu toți președinții uh, celor mai mari uh, asociații și organizații municipale și regionale din Europa. Acest lucru are legătură și cu dezbaterea noastră referitoare la viitoarea politică de coeziune pentru intervalul 2014-2020. Trebuie de asemenea să recunosc că a fost o inițiativă a colegilor noștri uh, din partea organizațiilor regionale, mai ales a celor a domnului uh, Ludrian, care este președinte a conferinței pentru regiuni periferice maritime, Uh, dânsul ne a avut inițiativa de a ne aduce aici la oaltă. Vă mulțumesc așadar pentru acest lucru. Abordăm uh, această chestiune în acest moment, dorim să vă ascultăm și faptul că ați venit în persoană aici uh, este un lucru foarte bun. Am primit documentele dumneavoastră de poziție și Este foarte important pentru noi să vă ascultăm și să avem posibilitatea de a vă adresa întrebări și, de asemenea, de a ne clarifica semnele de întrebare. Este important, mai ales în contextul faptului că va trebui să înaintăm amendamente în ceea ce privește regulamentele noastre uh, pe această temă. Vreau să vă informez de asemenea că planificăm să, ca votul privind uh, regulamentele la plenară, dorim să aibă loc în iulie, Vom încerca să lucrăm uh, pe marginea ordinii de zi, care propune adoptarea noului cadru de reglementare uh, cât mai curând, însă depindem foarte puternic de dinamica negocierilor pe marginea bugetului, respectiv a cadrului financiar multianual. De aceea nu putem să încheiem uh, activitatea noastră pe marginea regulamentelor fără să avem o decizie finală în ceea ce privește acest lucru. Însă încercăm să facem tot ceea ce este posibil, astfel încât să evităm orice tergiversare în ceea ce privește lansarea noi, noului cadru financiar multianual uh, care începe în 2014. Iată-ne așadar aici, astăzi, cu dumneavoastră prezenți în sală, să îi salut pe toți cei patru reprezentanții asociațiilor, uh, Jean-Yves Le Drian, președinte al conferinței uh, regiunilor periferice maritime. Îți mulțumim. Vă mulțumim că ați venit. Doamna Michel Saban, președinte al Adunării Regiunilor Europene, o salut și pe dânsa. De asemenea, din partea Consiliului uh, Regiunilor și Municipalităților Europene, am înțeles că domnul uh, Schussel nu a putut să vină, de aceea pe dânsul îl înlocuiește doamna Gunnarsson uh, din partea platformelor tematice privind uh, dezvoltarea teritorială și locală durabilă, o salut și pe doamna Gunnarsson și de asemenea îl salut pe domnul Paul Tilsley, membru al uh, Comisiei Executive Eurocities. Vă propun să vă ascultăm întâi pe dumneavoastră, de aceea vă rog să nu vorbiți mai mult de 10 până la 15 minute, astfel încât să avem suficient timp pentru a vă adresa întrebări și pentru a putea să prezentăm observațiile și comentariile noastre. Și fără mai multă vorbă, îi dau cuvântul domnului Ludrian pentru a începe această discuție. Merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, eh, eurodeputați, doamnă președinte. aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune pentru a face un schimb de opinii în legătură cu pachetul legislativ eh, privind politica de coeziune. Așa cum ați spus deja, Uh, Conferința Regiunilor Maritime Periferice, CRMP, lucrează îndeaproape cu Parlamentul European uh, de când au fost publicate propunerile legislative ale Comisiei în octombrie 2011 și suntem încântați să venim cu argumente privind acest dosar uh, important, argumente pe baza experienței acumulate de regiunile și colectivitățile noastre. Ținând cont de progresul negocierilor privind pachetul coeziune, nu mai este momentul să facem declarații generale, de aceea, în calitate de reprezentanți al asociațiilor, regiunilor și colectivităților europene, am depus amendamente și propuneri concrete. Scopul nostru în mod evident, este să fim parteneri ai procesului de reflexie și de uh, propuneri pentru pachetul uh, coeziune, care să fie în serviciul regiunilor. Pentru că toate cele patru asociații uh, Uh, sunt uh, susținătorii unei abordări integrate, am uh, hotărât să avem și o abordare integrată. Și în ceea ce mă privește, voi vorbi de punctele legate de condiționalități înainte de a da cuvântul doamnei Sabon, pentru concentrările tematice în numele adunării regiunilor Europei. Doamna Gunnarsson va aborda problema parteneriatului și guvernanței pe multi niveluri și domnul Tisley de la Asociația Eurocities va încheia sesiunea noastră abordând dimensiunea urbană a pachetului coeziune. Însă, înainte de a evoca primul punct, aș dori să remarc faptul că în toate intervențiile noastre suntem uh, în mare de acord cu raportul provizoriu al doamnei Krell și al domnului Van Nistelrooy. Acest uh, raport a fost publicat în aprilie, el uh, ne convine și ne felicităm pentru ceea ce s-a realizat și Uh, ne felicităm pentru aceste puncte de vedere care sunt aproape de punctul de vedere al teritoriilor. teritoriilor. O să încep prin condiționalitatea macroeconomică. Uh, ne alăturăm poziției dumneavoastră și anume de a critica legătura pe care Comisia Europeană o face între performanța legată de aplicarea fondurilor structurale și performanța macroeconomică a statelor membre. Împărtășim, uh, de asemenea, constatarea pe care o faceți uh, în ceea ce privește caracterul de uh, pedepsire nelegitimă a măsurilor de condaționalitate macroeconomică impuse regiunilor. Uh, am putea să cerem de ce, să întrebăm de ce condiționalitatea macroeconomică nu se aplică numai politicii de coeziune și nu și celorlalte bugete comunitare. Ținând cont de contextul financiar greu pe care l-ați evocat și de abordarea contabilă care pare să dicteze uh, ritmul negocierilor în Consiliu, uh, dorim să ne pregătim pentru posibilitatea, pentru eventualitatea uh, uh în care o formă de condiționalitate macroeconomică va face parte din uh, cadrul legislativ. Iată de ce ni se pare util să propunem amendamente la articolul 21 din regulamentul general privind condiționalitatea macroeconomică. Uh, amendamentele sunt următoarele. În primul rând, uh, în cazul unei suspendări posibile a fondurilor structurale, suspendarea trebuie să se refere numai la angajamentele financiare și nu și la plăți. Acest lucru nu ar afecta proiectele care sunt în curs de finanțare și ar permite autoritățile de gestionare să reprogrameze fondurile într-o manieră ordonată. Propunem deci să ștergem orice mențiune a cuvântului cheltuiel la plăți la articolul 21. În al doilea rând, Comisia trebuie în mod automat să asocieze și să lucreze cu autoritățile de gestionare a fondurilor structurale dacă, în ultimă instanță, modificări trebuie să fie făcute la contractul de parteneriat și programelor propunem să adăugăm un alineat în acest sens pentru a sublinia acest punct important. În al treilea rând, uh, avansăm ideea unui plafon pentru nivelul de suspendare a angajamentelor calculat pe baza unui procentaj uh, uh, din PIB-ul statului membru în cauză, așa cum este cazul acum pentru fondurile de coeziune, pentru fondul de coeziune. Condiționalitatea macroeconomică dacă este impusă, nu ar afecta programele uh, decât într-o manieră relativă. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta toate aceste idei pe care le-am expus. În ceea ce privește cadrul strategic comun, nu uh, o să intru în detalii în legătură cu un document care pentru moment nu este decât un document de lucru care tocmai a fost publicat, însă ca dumneavoastră, dragi colegi, considerăm că acest document are un rol indispensabil uh, în ameliorarea coordonării și integrării fondurilor structurale. Asemenea, dumneavoastră, am dorit ca acest document să fie o anexă a regulamentului general și să nu să fie adoptat prin acte delegate, așa cum propune Comisia. De ce? În primul rând pentru că ni se pare uh, consecvent că acest uh, document să fie supus procesului de negocieri cu Parlamentul, în același timp cu propunere de regulamente legate de pachetul coeziune. Apoi, uh, experții noștri din autoritățile de gestionare îmi spun că actele delegate ale Comisiei pot să dea naștere la confuzie la fața locului pe teren în interpretarea regulamentelor europene, Uh, în vreme ce noi avem nevoie de reguli precise și simple, mai mult ca oricând. În al treilea rând, remarca noastră la acest punct ne face să spunem că este mai multă coerență între propunerile cadrului strategic comun privind coordonarea fondurilor și regulamentul general privind fondurile structurale, făcând o trimitere la articolele regulamentului general, de pildă. În plus, ne preocupă foarte mult anumite propuneri enunțate în cadrul strategic comun care stabilesc o legătură stânsă între fondurile structurale și guvernanța economică a Uniunii Europene. Cadrul strategic comun nu trebuie în niciun caz să fie un instrument care să afecteze guvernanța pe mai multe niveluri și pro programarea multianuală a fondurilor politicii de coeziune. Condiționarea programării fondurilor structurale de ciclul de guvernanță economică europeană consolidat prin intermediul recomandărilor specifice pe fiecare țară ar însemna să se pună uh, sub semnul întrebării uh, fundația însăși a politicii de coeziune și legitimitatea legitimitatea sa pe termen uh, lung. De aceea propunem contracte de parteneriate uh, și programe operaționale care să nu fie să nu țină numai uh, cont de recomandările specifice pe țară, uh, în conformitate cu articolul 87 din regulamentul general și asta nu într-o manieră anuală, pentru că o astfel de dispoziție ar respecta principiul programării multianuale, un concept cheie în politica de coeziune. Pentru a încheia capitolul privind condiționalitățile, aș dori să vă împărtășesc poziția noastră privind condițiile ex ante. Ă, cu satisfacție am constatat faptul că Consiliul și raportul doamnei Crel și al domnului ă, Van Nistelrooy evidențiază ambele necesitatea ca aceste condiții ex ante să fie legate într-o manieră pertinentă directă cu fondurile structurale, ceea ce uh, uh, este uh, în conformitate cu poziția noastră. Mergem mai departe și propunem următoarele elemente. Condițiile exante trebuie să aibă drept unic scop o ameliorare a eficienței politicii de coeziune. O mare parte din condiționalitățile propuse se referă la conformitatea generală cu reglementările Uniunii Europene și nu ni se pare necesar să stabilim o legătură între fondurile structurale și aplicarea acestor regulamente. Este cazul unui număr mare de condiții exante în anexa 4 din regulamentul general și propunem eliminarea acestora apoi punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a veni în întâmpinarea condiționalităților ex ante ar putea să fie prelungită până la 31 decembrie 2017 pentru a evita orice povară administrativă suplimentară la începutul perioadei de programare. Propune modificarea articolului 87 din regulamentul general în acest, în acest sens. Aș dori să închei abordând un punct concret uh, legat de câmp, domeniul de aplicare al FEDER, și anume articolul 3 din regulamentul specific acestui fond. CRMP susține uh, principiul concentrării tematice pe fondurile structurale în ansamblul său. Totuși, experiența regiunilor arată în mod clar că ar fi judicios să, uh, să lărgim domeniul de aplicare al FEDER pentru a contribui la finanțarea proiectelor de infrastructură în regiunile uh, cele mai bogate. FEDER joacă acum un rol de pârghie pentru a atrage investițiile private, în speță atunci când e vorba de investițiile uh, în uh, internetul de mare viteză. Argumentul uh, avansat de regiunile uh, noastre este ceea ce ne face să uh, facem această propunere. În al doilea rând, federul are un impact de mediu semnificativ în anumite regiuni atunci când e vorba de investiții în soluții de transport durabil în orașe și uh, la nivelul teritoriilor. Apoi, anumite regiuni care sunt afectate de handicapuri specifice, cum ar fi regiunile scandinave sau uh, teritoriile insulare. Federul este utilizat pentru nevoi speciale, pentru a susține IMM-urile și inovarea, dar și pentru investiții în infrastructura transporturilor. Iată de ce am dori să eliminăm alineatul din articolul 3 din regulamentul FEDER, care restrânge domeniul de aplicare FEDER pentru regiunile cele mai dezvoltate. Veți găsi mai multe exemple la toate aceste puncte în documentul pe care l-am uh, uh depus și în pachetul uh, amendamente privind pachetul de co coeziune care v-au fost uh, distribuite. Uh, Iată ce am dorit uh, să spun uh, în numele CRMP și acum uh, dau cuvântul colegei mele, doamna Oban. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi. Țin să vă mulțumesc că ne-ați primit în, această, în acest context și să vă uh, facem, să vă uh, arătăm uh, care sunt ideile noastre. Noi dăm o atenție importanță acestui instrument politic de dezvoltare. Am avut ocazia să reafirmăm acest lucru în octombrie anul trecut în Austria Uh, și am făcut acest lucru uh, către reprezentanții președinției poloneze și comisarului Han. Ar trebui uh, trebuie să avem drept obiectiv îmbunătățirea activității economice, să reducem disparitățile sociale în sânul aceleiași regiuni. Cu alte cuvinte, pentru că teritoriile sunt diferite, pentru că teritoriile au potențialuri diferite, pentru că teritoriile, teritoriile au caracterul specific punctele lor slabe și obiectivele proprii, ele trebuie să fie asociate în amonte, în definirea obiectivelor, în punerea în aplicare a proiectelor finanțate de fondurile europene și în aval pentru a face o evaluare a uh, proiectelor uh, în conformitate cu strategia globală. Iată, aceasta este ambiția pentru politica de coeziune. Asta înseamnă oare că este incompatibil cu concentrarea fondurilor pe cele 11 teme care au fost stabilite în cadrul strategic comun și cu declinarea acestor în acțiuni cheie, nu cred acest lucru. Din contră, uh, selectarea unor priorități de acțiune este evident uh, esențială, mai ales în contextul crizei pe care o parcurgem. Este important, mai ales în contextul crizei, este evident că concetățenii noștri așteaptă din partea noastră și din partea instituțiilor comunitare o creștere mai solidă și mai durabilă. Acest lucru a fost arătat uh, Uh, în ultimile luni, dar concentrarea tematică, pentru ca să fie o reușită, uh, trebuie să facă apel la anumite garanții pe care le expun această dimineață. În primul rând, este esențial să lăsăm regiunilor o marjă de manevră necesară pentru a pune în aplicare politicile care uh, sunt semnificative pentru, acest, uh, pentru teritoriul în cauză. Măsurile luate în cadrul uh, acestor tematici trebuie să, fie, să răspundă obiectivelor stabilite în strategia Europa 2020. Nu trebuie să repetăm greșelile strategiei de la Lisabona, care au făcut făcut dintr-o creștere inteligentă și durabilă doar o dorință pioasă și nu o politică efectivă. Acțiunile cheie care decurg trebuie să fie estimative și să dea uh, un subiect de reflexie a autorităților regionale pentru a stabili cadrul contractelor de parteneriat, cadrul care să fie în conformitate cu specificitățile teritoriale. Impunerea unei serii de măsuri rigide și uniformă la nivel european nu ar avea sens. Impunerea de reforme din sus în jos Uh, în loc de a se baza pe politici teritorial, nu ar avea niciun sens. Există riscuri care sunt semnificative, uh, care uh, ne-ar face să ajungem la un obiectiv contrar celor stabilite. Primul risc este ca regiunile să evite regulile și să continue proiectele pe care le promovează. De pildă, acțiunea cle, uh, uh, cheie care incită la uh, construirea unor clădiri publice cu un consum redus este deja un, o prioritate pentru anumite regiuni. Al doilea risc este ca proiectele elaborate pe teritoriu să nu fie în conformitate cu uh, necesitățile regiunilor, ceea ce ar duce la o irosire a resurselor. Eșecul parțial al modernizării infrastructurii transporturilor uh, în porturile maritime, uh, lucru care a fost evidențiat de Curtea de Conturi zilele acestea, nu este decât un exemplu flagrant în acest sens. Apoi propunem ca în articole 10 și 11 din regulamentul comun, adică adjectivul indicativ să fie uh, transformat în acțiuni clee. Al doilea punct pe care doresc să-l evochez în acest context este cel al, pe care, al locului regiunilor în alegerea tematicilor uh, în cadrul contractelor de parteneriate între statele membre și Comisie. Să ne înțelegem bine, nu este vorba de o punere sub semnul întrebării al principiului concentrării tematice. Din contră, E vorba de concentrarea pe un număr limitat de priorități politice. De altfel, mulți fac acest lucru deja. Instituțiile comunitare nu pot să impună aceleași măsuri uniform pe tot teritoriul european. Este esențial ca statele membre să nu aibă posibilitatea să impună un număr de priorități limită. Uh, abordarea de jos în sus și guvernanța uh, la mai multe niveluri trebuie să uh, primeze. De ce? Pentru că regiunile știu cel mai bine care sunt greutățile, care sunt punctele slabe, care sunt forțele proprii și potențialul de dezvoltare. Fără aceasta, concentrarea tematică nu va da roade decât într-un ansamblu de măsuri sectoriale, ceea ce este incompatibil cu ambiția de a asigura o mai mare coeziune teritorială. Riscul este mare, într-adevăr, de a vedea statele membre că stabilesc singure prioritățile ă, fără să se adapteze la nevoi sau și mai rău, fără să adapteze la potențialul teritoriilor. Prioritățile limitate trebuie să fie definite la nivel regional, trebuie să fie integrate în nivelul național. În ultimul document de lucru, cel mai recent document de lucru al uh, Comisiei, necesitatea de a implica autoritățile regionale în amonte uh, în amontele proiectelor a fost uh, evidențiată. Propunem ca în articolul 16 din regulamentul comun să se precizeze că statele membre își axează sprijinul în conformitate cu regulile specifice ale fondului în deplin parteneriat cu autoritățile regionale și trebuie să li se aducă aminte că trebuie să-și ancoreze acțiunea în nevoile la nivelul teritoriului. În al treilea rând și ultimul punct, concentrarea tematică pe strategia Europa 2020 nu trebuie în niciun caz să ne facă să pierdem din vedere obiectul prim, uh, primordial al fondurilor din cadrul strategic comun, coeziunea economică, socială și teritorială trebuie să valorificăm uh, în cea mai mare măsură capitalul și calitățile fiecărui teritoriu, să depășim uh, punctele slabe și să nu ne mulțumim să, cu impunerea unui model de priorități europene și naționale. În consecință, are cere că articolul 9 din regulamentul comun să fie completat după cum urmează fiecare fond uh, uh, pertinent pentru cadrul strategic comun susține obiectivele tematice următoare în conformitate cu misiunea sa pentru a contribui la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă și să se atingă obiectivul de coeziune definit în articolul 177 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene uh, conjugarea concentrării tematice Uh, este uh, centrul uh, proiectului nostru, este convingerea noastră, este și o condiție însă a reușitei. Ea va fi o pârghie de creștere eficientă și asta numai dacă autoritățile regionale vor face acest lucru pe teren. Vă mulțumesc! Aș dori să dau acum cuvântul doamnei Carola Gunnarsson, care reprezintă aici cermul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la această reuniune. Noi, în calitate de reprezentanți ai nivelului local și regional, prin aceasta obținem o șansă foarte bună de a aborda subiectele care, pe care noi le considerăm foarte importante. CEMER, Consiliul Regiunilor Europene, reprezintă mai mult de 100.000 de, de regiuni și comune din 40 de state europene. Acest lucru înseamnă că încercăm să reprezentăm nivelul regional și local, interesele acestea, așa cum fac și colegii noștri prezenți astăzi aici. Dacă este să privim perioada actuală, de programare și de alocare, atunci se observă că în toate statele membre au fost realizate studii și evaluări pentru a vedea care sunt consecințele ultimului program de lucru pentru a vedea care a fost cum a fost implementat acest program și pentru a trage concluziile corespunzătoare. Putem constata, așa cum a spus și doamna Savan înainte, că strategia de la Lisabona nu a fost una de succes. Mai ales de aceea, pentru că nivelul local și regional nu a fost inclus, nu a fost integrat întru totul. Și printre concluziile pe care trebuie să le tragem, se numără și faptul că strategia de la Lisabona a fost încununată doar de puțin succes. Trebuie de aceea să concluzionăm în mod corespunzător că din acest motiv, Europa a ajuns într-o criză financiară și economică, lucru care afectează toate statele membre. Noua perioadă de programare pune accentul pe Europa 2020, pe durabilitate și alte astfel de priorități, cum ar fi și competitivitatea. Și noi suntem absolut convinși că avem nevoie de un rezultat mult mai bun pentru următoarea perioadă de programare. Putem să obținem acest rezultat dacă luăm în considerare mai mult uh, nivelul regional și local și dacă îl integrăm pe acesta. Doresc de asemenea să atrag atenția asupra principiului parteneriatului. Noi, de la CMR, susținem acest uh, principiu al parteneriatului și suntem de părere că este vorba despre un principiu general, un principiu de conduită generală în Uniunea Europeană și în politicile sale. Pentru că, până la urmă, este un principiu care integrează uh, nivelul local și regional și îl influențează în mod semnificativ. De aceea, noi avem o atitudine pozitivă în ceea ce privește participarea la raportul și implicarea în raportul uh, domnului Van Nistelrooy și uh, pentru că au fost înaintate amendamente, au fost făcute propuneri și am putut să constatăm că pozițiile uh, Uh, cel puțin în ceea ce privește nivelul local și regional, au fost luate în considerare. Dar mai doresc să subliniez încă un aspect, și anume că corporațiile teritoriale de la nivel uh, regional și local trebuie să fie implicate întru totul, nu numai în etapa pregătitoare a programului sau în perioada pregătitoare a acordului de parteneriat, ci în toate etapele implementării practice a politicii de coeziune. Și dacă este să analizăm uh, proiectul de raport al doamnei Kell și al domnului Ivan Nistelrooy și dacă este să citim comentariul dintr-un amendament, articolul 4, aliniatul 4, este vorba despre amendamentul 19, deci dacă îl privim pe acesta și observăm ceea ce se spune, ajungem la concluzia că acest punct este foarte important. Cred că aici poziția nivelului local și regional a fost sintetizată în mod excepțional. Se spune că ar fi necesar ca principiul guvernanței să fie luat în considerare la mai multe niveluri, de asemenea și parteneriatul, pentru că acesta reprezintă o premisă pentru a atinge obiectivele Uniunii Europene. În plus, este foarte important ca acest principiu al parteneriatului să fie cuprins și în codul de conduită și prelucrat aici. Pentru aceasta este nevoie de o definiție clară în ceea ce privește partenerii. Ce sunt, de fapt, partenerii? Și cum se definesc și cum sunt implicați diferiții parteneri în procesul politic. Noi, din partea nivelului uh, regional și local, dorim să subliniem un aspect, și anume că corporațiile teritoriale, locale și regionale doresc să fie tratate ca parteneri, nu ca organizații de interes sau ca lobbyști sau alt tip de actori. Noi suntem de părere că succesul programului depinde de implicarea diferiților parteneri. De asemenea, autoritățile publice joacă un rol important în ceea ce privește legitimitatea. Pentru că, până la urmă, ele sunt alese de către uh, alegători și răspunderea preluată de corporațiile teritoriale este și ea una foarte mare. Dar și răspunderea în ceea ce privește programarea și planificarea, mai ales răspunderea de planificare economică, este una foarte importantă și pe aceasta o poartă și corporațiile teritoriale. Propunerea noastră de amendamente pe aceasta v-am distribuit-o și doresc să subliniez în ceea ce privește articolul 5.1 că noi suntem de părere că autoritățile corporațiilor teritoriale, împreună cu statele membre, trebuie să organizeze parteneriatele. Cu alte cuvinte, este vorba de implicarea autorităților uh, de la corporațiile teritoriale uh, care trebuie privite ca parteneri și nu ca organizații de interes. Formulările noastre sunt importante pentru că noi dorim să contribuim la codul de conduită. În acesta trebuie să definim cu claritate ce înțelegem prin parteneri, pentru că, în opinia noastră, există un risc dacă nu exprimăm acest lucru și nu definim acest lucru cât se poate de clar și dacă relațiile cu statele membre nu sunt clarificate cât se poate de bine. Formulările neclare în ceea ce privește răspunderea diferiților parteneri ar duce la probleme. Și în încheiere doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația la această reuniune. Vă vom distribui și uh, textul despre care am vorbit. Mulțumesc foarte mult și acum în numele Eurocities domnul Paul Tilsley. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei Regii pentru invitația care mi-a făcut-o și numai aceea de a vorbi astăzi. Mă numesc Paul Tisley, sunt uh, director adjunct al Consiliului Municipal din Birmingham. De lungul anilor, orașul meu a primit aproximativ 450 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, bani care au avut un efect remarcabil asupra peisajului economic din Birmingham. Totuși, încă rămân multe de făcut baza industrială a orașului continuă să decline, să să, să, își continuă declinul rapid. Criza economică înseamnă că rata șomajului a crescut la 12,8% și că încă putem exploata pe viitor potențialul de inovație al universităților noastre investițiile europene din, din ultimii 25 de ani din orașul nostru înseamnă că Birmingham se află în picior de egalitate, sau poate fi comparat cu orașul Detroit din America. Astăzi însă nu vorbesc pentru un oraș, ci reprezint Eurocities, o rețea de 140 de orașe mari din Europa, care ne oferă o platformă politică ne permite să ne adresăm cu o singură voce la nivel european. Propunerile Comisiei privind dimensiunea urbană a politicii de coeziune au fost discutate pe larg în ultimele șase luni. Astăzi am să mă refer la noile instrumente propuse din perspectiva orașelor noastre. Înainte de a face asta, totuși, aș dori să subliniez un aspect fundamental în opinia noastră. Noile instrumente vor fi eficiente cu adevărat numai dacă guvernanța este așa cum trebuie. Orașele mari trebuie să fie implicate direct în stabilirea priorităților de investiții la nivel național. Sporirea rolului jucat de orașe, din acest punct de vedere, este esențială dacă vrem să asigurăm o guvernanță pe mai multe niveluri, strategii coerente și un raport preț-beneficii uh, mai bun. Dacă nu impunem aceste principii, politica regională nu va fi optimizată pe deplin, ori așa ceva nu putem lăsa să se întâmple. Am să vorbesc acum despre alocarea precisă a finanțării pentru orașe. După cum știți foarte bine, Comisia propune o alocare minimă de 5% pentru dezvoltare durabilă urbană integrată. Desigur, asta nu înseamnă 5% pentru orașe, ci o alocare minimă pentru investiții teritoriale integrate. La urma urmelor, întrucât 75% din populația Uniunii Europene trăiește în zone urbane, aceste zone urbane merită o, o alocare superioară acestui 5%. Totuși, acest prag minim va stimula recursul la abordare integrată și va ajuta orașele din acele regiuni în care măsurile de dezvoltare urbană au fost neglijate în actualul exercițiu de finanțare. Însă trebuie spus clar că acest 5% este doar un prag minim. Dacă toate statele membre aplică doar acest prag minim, atunci zonele urbane uh, vor pierde foarte mult în comparație cu actuala perioadă de programare. Nu cred că acesta este scopul comisiei care a redactat această ambițioasă agenda urbană pentru Europa. Nu, ar trebui să existe o cerință clară pentru statele membre să le spună că nu trebuie să reducă finanțarea globală pentru măsurile urbane în comparație cu situația existentă. Trebuie să existe o dimensiune urbană puternică în toate programele. Și asta mă duce la noul instrument propus, care se numește Investiții Teritoriale Integrate, ITI. Noi la Eurocities considerăm că acest instrument este benefic și asta din trei motive. În primul rând, subliniază și dă vizibilitate dezvoltării urbane durabile integrate. În al doilea rând, oferă o, o flexibilitate necesară în ceea ce privește scara geografică, permițând o cooperare la nivel de cartier, oraș, oraș-regiune și oraș-zonă rurală. În al treilea rând, acesta reprezintă o oportunitate care permite orașelor să se ocupe concret și direct de gestionarea fondurilor investițiilor europene. Delegarea finanțării către oraș este o componentă esențială și de aceea instrumentul pe care îl discutăm este un pas înainte. Statele membre și autoritățile manageriale au obligația de a propune gestionarea și punerea în aplicare a acestui ITI în orașe. Apoi, orașele pot decide dacă acceptă sau refuză în funcție de capacitatea lor și de experiența pe care au dobândit-o. Nu putem accepta argumentul facil că orașele nu au această capacitate. Dați-mi voie să vă asigur că sunt multe orașe care au această capacitate și sunt gata și sunt dispuse să-și asume un rol de leadership la nivel local. De asemenea, orașele și autoritățile locale au, au desfășurat parteneriate teritoriale de decenii încoace. Deci această abordare nu este nouă pentru noi. De asemenea, este important ca procedurile manageriale ale acestor investiții teritoriale integrale, integrate să faciliteze cooperarea între fonduri, între fond, multiple fonduri, pe programe și pe axe prioritare distincte. Numai așa acest instrument va putea stimula acțiuni concertate la nivelul orașelor, ducând la creștere și la deblocarea și la utilizarea pe deplin a potențialului existent, care va putea traduce în realitate ambițiile strategiei Europa 2020. Pe moment nu e clar dacă acest lucru va putea fi realizat în practică. Sprijinim ideea unei listă de orașe care să se califice pentru finanțare precis alocată în direcția dezvoltării urbane durabile integrate. Dacă astfel de listă de orașe este definită în contracte de parteneriat sau în programele operaționale, atunci va asigura delegarea acestor investiții teritoriale integrate către orașe. Însă, în colaborare cu orașele mari, statele membre vor trebui să elaboreze criterii limpe și transparente uh, pentru incluziunea pe această listă. Statele membre vor trebui să poată demonstra pe ce bază au ales orașele participante. Iar comisia va trebui să, într-adevăr, să tragă la răspundere statele membre în legătură cu acest aspect. Lista ar, trebui, ar putea să includă, desigur, și zone urbane funcționale reprezentate de orașul principal din zona metropolitană respectivă. Ajungem acum la această mult discutată platformă de dezvoltare urbană. Considerăm că aceasta ar putea aduce plus valoare dacă ar facilita un dialog direct între comisie și orașe pe tema dezvoltării urbane durabile, integrate. O astfel de platformă va trebui să presupună un schimb de experiență între orașe atunci când e vorba de utilizarea noilor instrumente. Însă, dacă vrem să promovăm în termeni concreți o abordare integrată, trebuie să mergem dincolo de această platformă pentru schimburile de experiență. Comisia, Parlamentul European și statele membre trebuie să decidă asupra unei noi abordări, asupra unei noi metode de lucru care să presupună o, ambi- o, o agendă urbană ambițioasă, care să ceară orașelor să se implice activ în formularea și gestionarea programelor operaționale. De asemenea, toți comisarii europeni de resort și membrii Parlamentului European vor trebui să intre într-un dialog cu primarii acestor orașe atunci când vizitează statele membre. Și de asemenea, a trebui să se declanșeze o serie de activități urbane ca parte a zilelor deschise în cooperare cu Comitetul Regiunilor. În opinia Eurocities, în primul rând, orașele trebuie să fie implicate direct în acele parteneriate care stabilesc prioritățile de investiții. Acest lucru trebuie să fie spus clar în articolul 5 din regulamentul general. În al doilea rând, trebuie să existe o prioritate urbană în toate prioritățile de investiții menționate la articolul 5 din regulamentul uh, Fondului European de Dezvoltare Regională statele membre trebuie să delege această finanțare la nivelul orașelor și a zonelor urbane funcționale, pentru ca problemele locale să poate fi, să poate fi rezolvate în termeni concreți. La urma urmărilor, orașele rămân cheia atunci când e vorba de coeziune teritorială și de îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. În al patrulea rând, Trebuie să existe o selecție a orașelor explicită și transparentă atunci când e vorba de delegarea de fonduri, bazată pe un proces național de selecție și pe baza unor criterii stabilite în parteneriat cu aceste orașe. Acest aspect va trebui să fie menționat clar în articolul 7 din regulamentul Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Și ultima idee. Schimbările din Europa fie că acestea sunt economice, sociale sau politice, o procedează în, în, în, în ritm accelerat. Suntem la începutul unui exercițiu de șapte ani în care orașele și cetățenii orașelor se vor afla în centrul acestor schimbări. Dați-ne instrumentele necesare și ne vom asigura că aceste schimbări vor avea efecte benefice și de durată. Dacă nu profităm acum dacă nu implicăm orașele în procesul de finanțare europeană, atunci ne confruntăm cu riscul real ca ambițiile programului Europa 2020 să rămână doar o speranță care nu se materializează concret pe teren. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, un apel ferm adresat nouă. Presupun că o să fie multe reacții din sală. Aș dori să vă propun următoarele, să dăm acum cuvântul colegilor din Comisia Regii, mai ales raportorilor, dar numai. Apoi dăm cuvântul Comisiei. Avem și un oaspete care reprezintă aici Parlamentul din regiunii Toscana. Și apoi toți ceilalți care doresc să intervină. Însă anunțați-ne din vreme să putem stabili timpii de intervenție. Aș începe cu raportorii pentru regulamentul general Cine dorește să intervină? Lambert. Înțeleg, ești primul vorbitor. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Heel graag. Ehm, dank ook voor de, de, de, de geest. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru spiritul eh, care a reieșit din aceste discursuri și pentru disponibilitatea pe care ați eh, exprimat-o de a continua măsurile care au fost deja inițiate. Până la urmă vorbim despre o tradiție care există deja în Uniunea Europeană și anume uh, parteneriatele decentralizate și colaborarea în acest cadru. Și chiar și în ceea ce privește diferite puncte, ne vom concentra pe aceste aspecte pentru a răspunde provocărilor, mai ales în contextul strategiei Europa 2020. Dezbaterea pe care o purtăm astăzi este foarte importantă și este dusă la momentul potrivit. Acest lucru este valabil și pentru statele membre. Și tocmai și pentru dumneavoastră și organizațiile și asociațiile dumneavoastră, această discuție dusă și la nivelul statelor membre este foarte importantă pentru a nu alerga mereu în urma crizei și la fiecare două, trei luni de a redacta un nou plan, ci pentru a putea acționa durabil și pentru a uh, configura măsuri la timpul potrivit. În uh, discuțiile noastre cu raportorii din partea uh, Comitetului Regiunilor, am uh, reușit să elaborăm anumite puncte, anumite inițiative care sunt foarte importante. Doresc să subliniez însă câteva aspecte. În primul rând, acest principiu al parteneriatului. Pornind de la textele pe care ni le-ați înaintat, vom mai dezvolta în continuare și consolida acest principiu, astfel încât și corporațiile teritoriale să fie luate în considerare mai puternic în articolul respectiv. Și, în plus, în fiecare stat membru, acest principiu al parteneriatului trebuie să fie cât se de clar înainte de a se începe cu etapa de programare. Acest principiu al parteneriatului trebuie definit foarte clar. Așadar, acesta este un rol important pe care trebuie să-l ia Parlamentul și vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne oferiți pe marginea acestui punct. În plus, doresc să mai subliniez un aspect și o întrebare către dumneavoastră, pentru că este un aspect care mă interesează în mod personal această specializare pentru regiuni. Avem de-a face cu acest model de excelență. Este practicabil pentru dumneavoastră în această formă, mergând pe această cale către uh, o economie a cunoștințelor. Puteți să ajungeți la rezultate pozitive, pentru că ați spus câte ceva referitor la coeziunea teritorială, înțeleg că sunteți conștienți de importanța acestui aspect, însă această coeziune teritorială poate însemna și următorul lucru. Ne concentrăm pe un anumit domeniu și în altă parte poate fi inițiată o colaborare între regiuni. Mă gândesc aici la uh, Regions of Knowledge, care reprezintă în continuare un program în actuala perioadă de programare. Acesta ar putea fi preluat, iar întrebarea ar putea fi următoarea. Dacă în amendamentele noastre spunem că și regiunile din obiectivele trecute, deci cele mai puțin dezvoltate, și acestea vor fi preluate în obligațiile viitoare pentru a beneficia de fonduri și pentru a plăti fonduri din bugetele regionale și a le investi în colaborarea cu alte regiuni, deci pentru o specializare în Europa, o specializare pentru de care să beneficieze uh, nu numai regiunile uh, care sunt bine dezvoltate și, și cele mai puțin dezvoltate și vorbim aici despre inovație, cercetare și despre promovarea ocupării. Iată, așa îmi imaginez eu Euro, Europa pe viitor, pentru că lumea nu stă în loc și trebuie să vedem care sunt evoluțiile care vor exista. Referitor la aceste inițiative, puteți să spuneți câteva cuvinte, pentru că eu personal mă gândesc că uh, ar trebui să ne gândim la sinergiile uh, în perspectiva orizontului 2020. Vă mulțumesc așadar până una alta pentru contribuțiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Raport. Acum dau cuvântul doamnei Constanțe Kell, raportoarea noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Contribuțiile introductive ne-au arătat cât se poate de clar că colaborăm de multă vreme foarte bine împreună. Cele mai importante puncte care au fost deja menționate, pe acestea le-am preluat în mare parte în raportul nostru. Și cred că majoritatea din comisie și de la Parlament le vor susține. Doresc să fac câteva observații referitoare la două puncte. Unul dintre ele se referă la macrocondiționalitate. Cred că, în calitate de Parlament European, trebuie să subliniem cât se poate declar că macrocondiționalitatea și economiile statelor membre, cu bugetele lor, cu bugetele lor naționale, nu au nimic de a face în mod direct cu politica de coeziune. Sunt două chestiuni diferite una este absolut necesară, însă nu putem face politică de coeziune în regiuni care să fie dependentă de modul de gestionare al finanțelor în statele membre. Deci, aici propunem o eliminare a articolului 21 și Sigur, cred că nu este toată lumea de acord cu acest lucru, dar cred că ne vom bucura de susținerea majorității la Parlament, respectiv în Comisie. Ceea ce nu dorim instrumentul care există în prezent referitor la fondul de coeziune de accesare a măsurilor, pe acesta dorim să-l păstrăm, pentru că acest lucru are sens din punct de vedere juridic. Fondul pentru coeziune a fost inventat pentru a ajuta uh, statele membre să ajungă la Uniunea Monetară, la euro. De aceea, fondul pentru coeziune este dependent de statele membre și de eforturile lor de îndeplinire a criteriilor pentru a trece la moneda euro. De aceea are sens să se introducă și sancțiuni, însă nu are sens să vorbim vorbim despre o, și să monitorizăm o evoluție în statele membre, spunând că dacă la nivel național nu gestionați cum trebuie bugetul, atunci nu mai primiți bani. Cred că aceasta ar fi o abordare greșită. Nu este obiectivul nostru uh, de a vedea cum gestionează propriile bugete statele membre, ci noi ne ocupăm de politica de coeziune. De aceea uh, propun în mod drastic eliminarea articolului 21. La Comisie suntem cu toții de acord că dezvoltarea urbană este o preocupare centrală a politicii de coeziune nu numai pentru că 75% din populație locuiește în zonele urbane, ci pentru că există obiective clare pe care le aducem în contextul politicii de coeziune și pe care dorim să le obținem, iar măsurile sunt desfășurate în zonele urbane, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, eficiență energetică, toate aceste lucruri se întâmplă la nivel urban. De aceea, cei 5% alocare pentru uh, orașe reprezintă într-adevăr numai un minim, pentru că, din celelalte priorități și obiective, reste faptul că uh, orașele și zonele urbane vor fi implicate și în alte măsuri într-o mare măsură. Este foarte important ca dezvoltarea zonelor urbane să fie prioritizată și noi apreciem acest lucru, iar dezvoltarea politicii de coeziune trebuie să fie axată pe această direcție. Avem însă și niște dubii și de aceea doresc să adresez niște întrebări. Chiar are sens să mai inițiem un forum de uh, schimb de experiență între orașe? Uh, instituția dumneavoastră, organizațiile dumneavoastră, cele pe care le reprezentați, nu ne arată că asemenea forumuri există deja și ca o activitate bună și susținută, nu ar fi mai rezonabil să oferim mai mult input în acest context decât să mai creăm un nou forum prin care cele mai grozave proiecte uh, din orașe să fie prezentate? Cred că acest lucru nu are nimic de a face cu eficiența utilizării banilor europeni. Și cred de asemenea că o listă indicativă uh, a orașelor care urmează să intre în anumite parteneriate ar uh, elimina o parte a flexibilității. Cred că acest lucru trebuie să-l lăsăm uh, la latitudinea statelor membre și anume să definească orașele sau, așa cum propunem noi, regiunile funcționale și mai degrabă să stabilim în prealabil criteriile decât să spunem, ok, Birmingham și mai departe va fi un oraș care ba, va beneficia de uh, bani comunitari. Cred, sigur că Birmingham va beneficia de acest lucru, dar nu cred că este <laughs> treaba noastră să procedăm așa. Nu este treaba noastră, noi trebuie doar să stabilim niște criterii, dar nu să facem o listă uh, care să ducă la anumite conflicte în uh, statele membre sau între statele membre. Să um, înceapă să se întrebe cine este admis, cine nu, iar dacă există o listă, mai târziu uh, vor exista puține șanse de a o mai modifica. De aceea, drumul pe care noi îl propunem, credem că este mai eficient pentru zonele urbane și pentru regiuni. Și aș vrea să știu care este și părerea dumneavoastră referitor la acest lucru. Vă mulțumesc! Ian Albrecht. Ian Albrecht are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc reprezentanților orașelor și regiunilor, nu numai pentru prezența lor, ci și pentru ideile pe care ni le-au prezentat. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez asupra câtorva aspecte pe care le-ați evidențiat. În ciuda faptului că există o serie de elemente care pot fi uh, văzute în mod diferit de aceste structuri diferite, De exemplu, există elemente care sunt uh, comune tuturor acestor organisme, însă există și elemente care le diferențiază, lucru care este natural, pentru că arminter, arminter nu ar fi nevoie să existe uh, atâtea organisme reprezentative. Acum, cu privire la chestiunile cele mai importante. Primul element care este prezent în toate comentariile și toate documentele este uh, guvernanța uh, Uh, multinivel și în mod deosebit chestiunea parteneriatelor și a codului de conduită. Se naște însă o întrebare, pentru că Comisia discută împreună cu Consiliul uh, problema conținutului codului de conduită. Credeți, prin urmare, că acest uh, document ar trebui să fie unul la nivel european sau poate că acest document ar trebui să facă obiectul unor negocieri între statele membre și partenerii acestora. Așadar, dorim un model unic sau nu? Acest lucru este legat de așa numitele contracte de parteneriat. Cu alte cuvinte, cine uh, va fi partenerul? Care este definiția partenerului? Cine trebuie să fie invitat pentru a participa la un contract de parteneriat. Cum ar trebui să privim lucrurile? Care ar trebui să fie proporția între uh, organismele regionale, municipale și alte organisme? Este un punct sensibil, pentru că el se referă la programarea fondurilor la nivel național. Uh, Acest lucru ar trebui să fie clar, suntem de acord. Dar oare trebuie să hotărâm la nivel european sau să lăsăm la latitudinea statelor membre? Iată o întrebare. Apoi, în ceea ce privește contractele de parteneriat, sunt o serie de elemente importante. Unul dintre acestea este lista orașelor, așa cum a menționat doamna Crel. propunerea pe care am susțin-o probabil în Parlament, este nu o listă ca atare, ci criteriile care trebuie elaborate la nivel național. Pentru că nu putem să folosim un criteriu uniform pentru toată lumea. E vorba de criteriul pentru alocarea celor 5%. Este foarte important Uh, acest aspect. Uh, în uh, ceea ce privește regulamentul FEDER, propun să se elimine trimiterea la platformă. Platforma de dezvoltare urbană. Următorul uh, element pe care l-ați menționat în document este uh, cadrul strategic. Care ar trebui să fie statutul juridic al uh, cadrelor strategice? Și avem o propunere recentă a raportorilor noștri pe această temă. Uh, cadrul strategic comun trebuie să fie un act legislativ sau un act uh, delegat. Uh, această problemă a rămas deschisă și ați menționat acest lucru în documentul dumneavoastră. E vorba de acțiuni cheie și relația lor cu fondurile. Un al treilea element pe care l-ați spus în discuție se referă la FEDER, Fondul European de Dezvoltare Regională, și investițiile în regiuni care sunt mai bine dezvoltate. Nu ați spus însă sub semnul întrebării chestiunea concentrării tematice. În raportul meu o să încerc să propun Parlamentului European să elimine o astfel de restricție. Cu privire la investițiile uh, în regiunile mai bine dezvoltate. Comisia Europeană are un alt punct de vedere. Criza cred că justifică eliminarea acestei uh, restricții. Pentru a încheia, aș vrea să vă întreb care este punctul noastră de vedere în legătură cu forma optimă pe care ar trebui să o aibă codul de conduită. La ce nivel ar trebui definit acesta, președinta? Mulțumesc. Acum aș dori să fac un comentariu general. Dragi colegi, lista este foarte lungă, așa încât vă îndemn să nu depășiți uh, trei minute uh, în intervențiile noastre și să vă uh, axați pe ceea ce uh, au spus uh, uh, participanții. Joachim. Mulțumesc, doamnă președintele, mulțumesc și eu reprezentanților regiunilor și Mă bucur că sunt oaspeții noștri și că ne încurajează să mergem pe această cale a dezbaterilor și mai departe. În același timp doresc să vă încurajez să vă implicați mai puternic în discuțiile de la nivel național, discuții care cu siguranță au început deja de multă vreme. Am constatat că obiectivele pentru politica de coeziune și structurale pentru următoarea perioadă de programare sunt uh, impuse puternic de către strategia UE 2020, iar în situația actuală auzim despre uh, faptul că se solicită implicare mai multă în creștere și uh, ocupare, uh, care să fie încurajată de către politica de coeziune, mai ales în acest context de criză uh, în care ne aflăm. Și privind cu îngrijorare faptul că este vorba despre acele state membre care au beneficiat și prof- profită cel mai mult de politica de coeziune în ceea ce privește sumele. Și aceste state sunt acele care nu sunt capabile să absorbă fondurile în mod corespunzător, respectiv să implementeze uh, proiectele în mod corespunzător, astfel încât să poată uh, vorbi și despre noi instrumente. Ceea ce au spus și colegii mei uh, este un lucru bun. De aceea vreau să adresez și o întrebare comisiei. Uh, cât de departe au ajuns negocierile în ceea ce privește parteneriatele? Pentru că în martie ele ar fi trebuit să înceapă deja între comisie și statele membre și aceste acorduri de parteneriat, uh, ele sunt negociate la nivel național, sunt încheiate la nivel de uh, stat membru și aș vrea să știu în ce măsură contribuția regiunilor este asigurată în acest sens. Comisia este cea care va monitoriza acest proces astfel încât și punctele de vedere regionale să fie luate în considerare, iar apoi în ceea ce privește dimensiunea urbană, 5% uh, din bani ar trebui să fie alocați în această direcție către un stat membru și am auzit despre negocieri între reprezentanții Comisiei și cei care sunt răspunzători pentru crearea programelor operaționale. Ei spun că 5% la nivelul statului membru nu reprezintă prea mulți bani. În al doilea rând, prioritățile sunt altele și anume obiectivele UE 2020, respectiv atingerea acestora, creștere și ocupare, uh, orașele uh, reprezentând un conținut special de promovare care nu uh, este prioritizat în acest context al crizei economice. Discuțiile uh, de la Consiliu, în ceea ce am auzit, nici acestea nu se concentrează într-o mare măsură asupra acestui uh, subiect, deci nu sperăm să se ajungă la concluzii foarte bune. Auzim că um, anumite state s-au asociat uh, în calitate de Friends of Better Spending, prieteni ai unei cheltuiri mai bune a resurselor financiare. Dorim să auzim și despre prieteni ai uh, unei coeziuni mai bune, dar macrocondiționalitatea nu ține de cadrul structurii de uh, politici de coeziune și structurale. În ceea ce privește politica de coeziune, noi am tratat-o întotdeauna și ca politică regională și sperăm că va fi și în continuare așa. O întrebare către reprezentanții care provin din acele zone care, după cum spunem noi, sunt uh, zone ale obiectivului 2, creștere, promovarea creșterii și a ocupării. Cu ce părere aveți referitor la cotarea impusă de către Comisie, 50% pentru FSE, 80% pentru inovare, promovarea IMM-urilor, eficiența energetică și doar 20% resurse pentru propriile inițiative și proiecte. În ceea ce privește zonele de tranziție, cotele sunt mai mici, însă și aici aceste cote um, sunt oarecum problematice din punctul meu de vedere. Ce părere aveți despre ele? Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc, doamna Maria Rigoes. Sí, muchas gracias, presidenta. Lamento... Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi cer scuze că am întârziat, însă a trebuit să intervin la ședința unei alte comisii parlamentare. De aceea n-am fost aici, n-am putut, prin urmare, să aud ce au avut să ne spună reprezentanții diferitelor organizații. Însă, am auzit o serie de referiri la nevoia ca fondurile, într-adevăr, să fie alocate în mod coerent și eficient. Și, într-adevăr, în prezent, orașele se confruntă cu o problemă majoră, după cum ne-a spus și reprezentantul Eurocities. De aceea trebuie să găsim acea sinergie între fonduri, între complementaritatea fondurilor și de aceea Înțeleg că orașele trebuie să intre într-un dialog direct care să includă entitățile locale, care cunosc foarte bine prioritățile din teren, dacă se dorește să se realizeze o politică de ocupare a forței de muncă mai eficientă și dacă vrem într-adevăr să ajutăm oamenii să-și găsească un loc de muncă în contextul crizei, sigur cu toții favorizăm această sinergie și complementaritatea fondurilor. Și trebuie să găsim o metodă de a îmbunătăți eficiența acestora. Înțeleg că Fondul Social European este un instrument necesar și util în vremuri de criză, însă în același timp înțeleg că trebuie să întărim acest fond pentru a evita diluarea sa. De aceea cu toții trebuie să fim de acord să colaborăm cât mai bine posibil căutând tocmai aceste sinergii. Doamna Crael ne-a spus deja uh, care sunt dezideratele privind cadrul financiar multianual. Nu avem nevoie de noi platforme de dialog, însă trebuie să îmbunătățim ceea ce avem deja și, mai presus de toate, trebuie să sporim eficiența dacă vrem să dăm cetățenilor lucrurile de care au nevoie. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva remarci în legătură cu intervențiile invitaților noștri. În primul rând, vreau să mulțumesc reprezentanților regiunilor pentru contribuția lor la viitoarea politică de coeziune. Vreau să reamintesc rolul esențial al Parlamentului și al eurodeputaților în această viitoare politică de coeziune și să mulțumesc Constanței și lui Lambert pentru munca uh, realizată. Trebuie să subliniez pertinența de a avea uh, doi co-raportori uh, la un document atât uh, de important. Poate că este un exemplu de urmat și de alte comisii. În ceea ce privește intervenția primului uh, vorbitor, reprezentantul CPMR, chiar dacă condiționalitatea macroeconomică este foarte importantă pentru unii dintre noi, ea nu trebuie să constituie un punct în care să ne blocăm. Oricum, nu va fi un punct în care să ne blocăm noi. Cei care uh, gândesc că regiunile trebuie să participe uh, la gestionarea deficitelor publice și să se adapteze în acest sens. Iată, Așa gândesc eu, cred că este important să spun acest lucru. În plus, mai multe responsabilități în aplicarea fondurilor uh, pentru regiuni, de ce nu, dar regiunile trebuie să uh, accepte și constrângerile care decurg de aici. O ultimă remarcă legată de președintele CRMP, sunt întru totul de acord în ceea ce vește tehnicile de informare și de comunicare, care, după părerea mea, trebuie să constituie o, o prioritate a politicii de coeziune. În uh, ceea ce privește intervenția Michelei Saban, reamintesc uh, importanța unei concentrări tematice a fondurilor pe 11 priorități care au reieșit din strategia Europa 2020. Este foarte important, însă îmi pun întrebarea în legătură cu pertinența cererii regiunilor uh, Europei, liberul, libera alegere a uh, concentrării. Această liberă alegere ar putea să uh, conducă la o Uh, răspândire, la o risipire. Și nu știu dacă acest lucru este tocmai potrivit. Iată remarcile pe care am dorit să le fac. Treaba făcută de raportor este excelentă și se va oglindi și în amendamentele pe care le vom face. Președinta, mulțumesc, Marie Teresa Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care au contribuit în mod prețios uh, cu idei pentru elaborarea următoarei uh, politici de coeziune. Aveți uh, un aliat în Parlamentul European pentru o astfel de politică ambițioasă constat că asta este o preocupare a tuturor celor care au intervenit. Aveți uh, dreptate să insistați asupra acestei dimensiuni a parteneriatului în care fiecare autoritate locală, regională, trebuie să se uh, implice pentru a veni cu proiecte utile care să servească strategiei europene. Aș vrea să subliniez două aspecte care trebuie luate în considerare. Dacă politica de coeziune este una de investiții teritoriale, în beneficiul teritoriilor, cred că suntem toți de acord cu acest lucru, uh, Uh, de asemenea, elementul diversitate trebuie ținut, uh, trebuie să avem în vedere acest uh, element. Trebuie să avem însă o viziune și o strategie pe termen lung atunci când e vorba de investiții toate strategiile trebuie să se bazeze pe elementele regionale și locale care să aibă o valoare adăugată. În ceea ce privește remarcile cu privire la la parteneriat, uh, Europa nu poate să meargă împotriva principiului subsidiarității în definirea unui uh, parteneriat obligatoriu. Poate totuși însă să încurajeze acest lucru în mod insistent. Sper că formularea pe care o propun raportorii în ceea ce vește regulamentul general în punerea în aplicare a parteneriatului uh, vine în așteptarea, în întâmpinarea așteptărilor dumneavoastră. Se precizează că parteneriatul va fi realizat uh, la nivel teritorial în mod adecvat. Acest parteneriat trebuie să se facă între stat și organismele desemnate de acestea în punerea în aplicare și în executare. Aș vrea să salut de asemenea uh, compromisul uh, pe care uh, l-a realizat CRMP în ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice, un mare, o mare temă de discuție. Acest spirit de compromis ne va permite să avansăm către participarea tuturor la o gestiune bună a investițiilor. Aș vrea să spun că un parteneriat real și efectiv este condiția sine qua non a reușit reușitei uh, noastre, a reușitei politicii de coeziune și a strategiei Europa 2020. Și așa cum a spus uh, Cadec, uh, acest parteneriat implică o participare activă. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnul Valin Manca. Președinca, Chcem sa poďakovať všetkým zástupcom našich partnerov, ktorí... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, prietenilor noștri, reprezentanții orașelor și regiunilor. Îi înțeleg perfect, pentru că și eu am fost primar de oraș și sunt conducător unei regiuni în prezent. Și că suntem pe aceeași lungime de undă. Ce ne spun ei? Trebuie să acordăm o importanță sporită regiunilor în procesul decizional, să le implicăm în determinarea a ceea ce urmează să fie investit. Sunt de acord cu 90% din cele spuse. Însă, aș vrea să vă dau un exemplu care ne-ar permite să deschidem o discuție pe viitor. Spunea cineva că anumite regiuni au uh, uh, prevăzut în, în programul de investiții izolarea termică a clădirilor și se întreba cineva care era avantajul. Eu, când am devenit uh, conducătorul unei regiuni, cu câțiva ani în urmă, am făcut un audit al tuturor activelor și am aflat că, de exemplu, în cazul școlilor, dacă avem pierderi mari de energie acolo și dacă investim în izolarea termică a școlilor, pot să economisesc bani pe care îi pot folosi la altceva și realizez și un impact de mediu pozitiv îmi reduc amprenta de carbon, reduc emisiile și, în plus, îmi rămân bani pe care îi pot folosi la alte investiții. Asta este plus valoarea, asta este impactul pozitiv al izolării termice a clădirilor. Așa putem contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 în alte contexte, să zicem, o școală trebuie să decidă cum folosește banii alocați pentru educație inteligentă sau pentru izolare termică. Izolarea termică este o investiție care îmi permite ca mai târziu să am mai mulți bani disponibili pentru alte investiții, pentru că îmi scade nota de plată la energie și pot într-o etapă ulterioară să investesc în această smart education, educație inteligentă. Vă mulțumim, spune președinta. Ives Codmanis. Yves Codmanis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă concentrez asupra unui singur aspect. Vreau să citesc din prezentarea dumneavoastră. Se spune acolo că autoritățile locale și regionale trebuie să fie tratate ca parteneri și ca factori interesați. E vorba de documentul din aprilie 2012. Partea întâia, spuneți cum uh, uh, utilizarea către ce mari a programelor de coeziune teritorială. Vă refereați la posibilitățile de finanțare pentru sporirea coeziunii regionale. Spuneți acolo, suntem mulțumiți că principiul de coeziune teritorială a fost subliniat și respectat. Am citatul. Asta e adevărat doar în parte, pentru că dacă ar fi să calculăm, calculăm ce înseamnă această nouă propunere a Comisiei din vara anului trecut, banii pentru coeziune fără Connecting Europe, e greu de spus dacă trebuie să includem sau să excludem Connecting Europe, însă aici e vorba de o sumă inferioară cu 5,1% planificată. În partea a doua, unde vorbiți de limitele de absorpție, 7, 8, 9 puncte, vă exprimați foarte ferm împotrivă. CMR și membrii săi se opun acestor limite superioare de 2,5 pentru că aceste limite nu răspund situației și diversității actuale Ar fi un miracol să fie mai mulți bani pentru coeziune. Deci probabil cifra de 2,5 va fi în realitate mai mare. În principiu însă sprijin poziția dumneavoastră referitoare la acest prag de 2,5 din PIB Însă, vreau să spun că dacă ne împomenim în situația în care banii să fie mai puțin decât avem acum, și asta este foarte posibil, pentru că situația nu e tocmai uh, roză în Europa în materie de resurse financiare, însă v-aș propune să păstrăm aceste praguri, această marjă. E, marja e de 0,5% din PIB. Dacă ai 40%, primești 3,7%. Dacă e 75% din media europeană a PIB-ului, primești 3,2%. Ar trebui să aplicăm același principiu propus în trecut. Nu știu de ce l-au schimbat, nici nu știu dacă l-a schimbat, dar acum nu-l, mai, nu, nu, nu l-am mai inclus în noul document. Și aici nu e vorba de nou cadru financiar multianual, pentru că dacă includem acel inventa, uh, interval 2,5 cu 0,5% în ambele direcții, îi 2,25, 2,75. Suma e aceeași. Nu cheltuim mai mult, dar măcar încercăm parțial să ținem cont și de ceea ce a spus dumneavoastră în cele 8 puncte, că există o diferență mare între regiunile uh, mai, mai slab dezvoltate. Asta ar fi propunerea mea, eventual o să puteți o aveți în vedere. Că nu, nu e ușor să cereți un prag superior. Și al doilea comentariu se referă la lista de orașe. În sprijin pe raportorul nostru, domnul Olbricht, și pe, pe coraportoare, doamna Krell, dacă facem o astfel de listă de orașe, vă dați seama cât de greu ar fi asta, numai din punct de vedere economic, dar și politic. Nu știe nimeni cum va evolua situația în nivelul regiunilor. Situația e dinamică deja și ar fi bine, într-adevăr, să elaborăm uh, principiile de definire a celor regiuni, deci de selecție a celor regiuni și acele criterii să poată fi aplicate mai departe, însă dacă le aplicăm unor noi entități care s-ar putea să se schimbe, e bine, dar dacă scriem o listă de orașe bătute în cuie, în ultimă instanță va trebui să schimbăm criteriile utilizate Și de aceea nu, nu sunt de acord cu ultima intervenție a oaspeților noștri și sprijin poziția raportorilor noștri. Vă mulțumesc. Mulțumim. Derek Von. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur, sunt de acord cu multe dintre propunerile formulate de colegii noștri, care reprezintă diferite organizații regionale și, desigur, sprijin încercările și eforturile acestor organizații. Pentru mine, întrebarea principală e cum vom realiza cele sugerate. Unii dintre colegi, domnul Gunnarsson și domnul Sibar, s-au referit la rolul regiunilor. Sigur, regiunile vor juca un rol foarte important. Să dați și un exemplu aici, s-a spus că aceste priorități tematice ar trebui să fie stabilite la nivel regional și sprijină această idee. Însă, întrebarea mea este cum vom putea face acest lucru? Sigur, Parlamentul va încerca să întărească puțin formularea de acolo, însă mă gândesc că s-ar putea să ajungem să avem doar cuvinte în loc de acțiuni. Și aș vrea câteva sugestii din partea colegilor cum am putea realiza acest lucru în termeni concreți. Asta ne-ar fi de mare folos nouă membrilor comisiei. De asemenea, un comentariu în legătură cu spusele domnului Tilsley. Să înțeleg că sunteți eh, vicepreședinte al Consiliului Municipal după alegerile de săptămâna trecută? Sau sunteți vechiul? Nu, dacă sunteți vechiul director adjunct, nu vă felicit, încă nu știți rezultatele, să vedem dacă rămâneți. Oricum, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Orașele au un rol economic deosebit de important. Însă, de asemenea, consider că dacă se investesc bani în zonele urbane și în orașe, trebuie să ne asigurăm că banii respectivi nu sunt investiți doar în beneficiul orașelor, ci în avantajul regiunii înconjurătoare. Uh, cum o, cum o numi-o, hinterland rural sau zona urbană funcțională, trebuie să ne asigurăm că zona beneficiază, nu doar orașul. Deci întrebarea mea pentru domnul Tirius este cum s-ar putea realiza acest lucru, cum ne asigurăm că banii nu rămân doar între frontierele orașului propriu-zis. Și o ultimă chestiune referitoare la lista de orașe și eu, ca și colegii mei, sunt, sunt de părere că asta e problematică. În țara Galilor, de exemplu, nu avem orașe mari. chiar dacă lăsăm stabilirea criteriilor la latitudinea statelor membre, problemele rămân. Nu știu cum ne vom putea implica, cum o putea crea un, un, un, un proces de consultare din acest punct de vedere, care să stabilească exact ce orașe pot intra pe listă. Mulțumesc, François Alfonzi. Alfonzi. Mulțumesc, doamnă președintă. Două remarci. În ceea ce vește condiționalitatea macroeconomică, știți că grupul nostru împărtășește criticile care au fost aduse acestei propuneri a Comisiei. Uh, o întrebare uh, pentru uh, domnul Drion. Uh, Franța se pare că este un partizan al acestei condiționalități macroeconomice, dar condițiile politice s-au uh, schimbat, se pare definitiv. Putem să sperăm la un alt comportament în această privință. Celălalt punct esențial, echilibrul parteneriatelor între Uniune, state și regiuni. Principalii uh, parteneri într-o politică de dezvoltare regională sunt Uniunea Europeană, care își definește prioritățile, și regiunile care trebuie să-și definească nevoile. Și un uh, dialog bun între prioritățile Uniunii uh, Europene și regiunile, atunci se va obține un plan operațional și rezultate bune pentru dezvoltarea regională toate structurile în jurul acestui uh, contract de parteneriat uh, între Uniunea Europeană și uh, state. Uh, aprob propunerile făcute de raportor pentru a încerca să depășească aceste greutăți, astfel încât uh, contractul de parteneriat să vină în întâmpinarea nevoilor regiunilor, însă trebuie să ne gândim și la capacitatea care trebuie să existe pentru a purta negocieri directe între Uniunea Europeană și regiuni, pentru că se mai adaugă o greutate, și anume uh, cadrul financiar multianual uh, fiind definit uh, cu întârziere, anul 2013 bate Uh, la ușă și timpul este limitat. Totul trebuie să facem într-un timp limitat. E bine, într-un timp limitat putem să facem niște uh, pași uh, precipitați pe care să regretăm ulterior. Așadar, trebuie să vedem și să avem un mecanism care să fie operațional la nivelul regiunilor. În propunerea Comisiei, de asemenea, uh, Există preocuparea de a face o diferențiere în abordare în funcție de specificul regiunilor. Există uh, diferențe mari între regiuni, însă, la urma urmei, uh, criteriul care este luat în considerare este criteriul de dezvoltare. De asemenea, și criteriile de specific sunt foarte bine conturate, însă cred că propunerea uh, Comisiei nu acordă suficient interes uh, aplicării uh, articolului 173, mai ales în ceea ce privește teritoriile insulare. Un ultim punct Comisia propune să existe o rezervă de performanță în ceea ce privește uh, programele regionale. Dacă acest lucru uh, uh, este din punct de vedere al programelor, dar nu este interesant, dar dacă asta este făcut pentru o flexibilitate, lucrurile pot să devină interesante. Și cred că trebuie să ne gândim la modul în care această rezervă poate să fie adaptată adaptată uh, regiunilor cu un caracter specific bine conturat, ale căror necesități nu sunt luate în considerare atunci uh, când avem uh, o politică generală pentru 500 de milioane de locuitori. Domnule Vlațac. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc pentru această ocazie de a discuta aceste uh, chestiuni importante cu reprezentanți uh, ai regiunilor. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor care au acceptat multe comentarii pe care le-au primit din partea celor care au intervenit. Acum aș vrea să pun câteva întrebări oaspeților noștri. În primul rând, cum evaluați principiul parteneriatului? Cum este inclus în propunerea generală? Sunteți mulțumiți? Este suficient? O a doua întrebare. În calitate de reprezentanți ai regiunilor, nu credeți că lipsește o comunicare mai formală cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană? A treia întrebare se referă la o, un obstacol potențial în contractele de parteneriat. Cred că în aceste contracte am putea să utilizăm uh, uh, capacitățile care se creează prin asistență tehnică, anumite alocări pentru crearea acestor capacități tehnice. Ce credeți despre acest lucru? Vă mulțumesc. Thank you very much. At this point, I'd like to give the floor to Mr. Uh... Mulțumesc. Aș vrea să dau cuvântul domnului Marco Taradaș, președintele uh, Comisiei uh, pentru Toscana. Domnului Taradaș, uh, aveți cuvântul două sau trei minute. Mulțumesc, domnule președinte în numele autorităților din Toscana. Sunt președintele Comisiei uh, pentru Afaceri Externe a Parlamentului Toscanei și am uh, uh, trei întrebări legate de condiționalitățile macroeconomice, contractele de parteneriat și gestiunea financiară. Suntem de acord cu cele spuse de raportor și de mulți dintre cei care au intervenit atunci când este vorba de condiționalitățile realitățile macroeconomice. Toscana consideră că legarea unei politici de coeziune de, anumite, de anumiți parametri uh, macroeconomici la nivel național ar fi o contradicție în termen din punct de vedere economic, pentru că resursele pentru creștere și dezvoltare nu pot să fie limitate doar la, la politici de stabilitate economică și financiare. Trebuie să facem așadar o distinție între măsuri stringente de care avem nevoie și un sistem care ar bloca lucrurile. Avem o situație economică dificilă, o criză economică care a devenit și o criză politică. Regiunile europene trebuie să rămâne loiale uh, idei unei uniuni federale a uh, Europei. Dacă nu facem acest lucru, uh, periclităm uh, democrația în Europa și în divers, diferitele regiuni. Suntem de acord așadar cu amendamentul 44. Apoi, în ceea ce privește contractele de parteneriat, articolul 5 din regulamentul general privind fondurile structurale se referă la rolul chei al regiunilor. Știm că în Consiliu au fost uh, elaborate niște linii directoare pentru a reduce domeniul de aplicare al acestui articol și să excludă participarea regiunilor din punct de vedere al uh, elaborării uh, contractelor de parteneriat. Acest lucru a fost discutat de mai mulți vorbitori. Cred că este uh, necesar să apărăm, să susținem participarea de plină a regiunilor și suntem de acord cu amendamentele propuse în acest sens de raportor. Și apoi avem un sistem financiar, e o chestiune mai tehnică, însă considerăm că ideea extinderii sistemului de gestiune financiară la un sistem uh, care să semene cu fondurile din politica agricolă. Cred că nu putem să aplicăm același sistem peste tot. Avem de-a face cu un sistem diferit pentru fondurile structurale. Fondurile structurale trebuie uh, percepute, văzute din punct de vedere al duratei acestora, duratei lor de viață și nu pot să facă obiectul unor uh, verificări, unor controle anuale care se aplică sectorului agriculturii. Mulțumim. Trei minute, Comisia. Vă mulțumesc. În primul rând, în numele Comisiei Europene, aș dori să mulțumesc aceste comisii parlamentare pentru că a organizat această discuție. E într-adevăr important să auzim ce au de spus reprezentanții regiunilor și asta ne confirmă într-adevăr faptul că propunerile comisiei au fost un bun punct de pornire și că am putut într-adevăr să mobilizăm sprijinul necesar. Sigur, dezbaterea de acum încolo nu urmează decât să îmbunătățească ce s-a propus într-o primă etapă și în acest punct de vedere ne-am bucurat să avem posibilitatea de a discuta lucrurile cu această comisie a Parlamentului European. Aș vrea de spus un lucru important în contextul actual trăim vremuri tulburi din punct de vedere economic și, în opinia Comisiei Politică de Coeziune, poate juca într-adevăr un rol important, ajutându-ne să creăm locuri de muncă și dezvoltare economică. Avem nevoie pentru asta de două elemente. Primul presupune o aliniere la obiectivele strategiei Europa 2020, o concentrare a resurselor, dar în al doilea rând avem nevoie de o mobilizare puternică a protagoniștilor la nivel regional și local. Avem nevoie de ambele. Concentrarea nu poate funcționa fără sprijinul regiunilor și sprijinul regiunilor și implicarea regiunilor nu poate exista fără această concentrare. În esență, asta ne duce la contractele de parteneriat și la funcționarea acestora. Și aici aș dori să repet unele din comentariile făcute deja. Contractele de parteneriat nu sunt un parteneriat între comisie și un stat membru. Nu. Ele sunt un acord între Comisie și un stat membru în baza acestui parteneriat și în numele unui parteneriat concret. Noi vrem să fim în dialog cu acest parteneriat și să răspund și domnului Zeller cum ne asigurăm că aceste parteneriate sunt realizate așa cum trebuie. Nu, la articolul 5 se specifică o serie de obligații de natură juridică și Comisia nu le va scăpa din vedere atunci când discută cu statele membre și negociază programele. Aș reveni și la spusele domnului Alfonsi și întrebarea domniei sale în legătură cu implicarea regiunilor. Sigur, contractele de parteneriat presupun un mecanism cu mai mulți parteneri, cu un număr mare de parteneri, însă negocierea programelor operaționale e ceva ce ține de statele membre și în statele membre unde structura instituțională regională e puternică, atunci acolo Comisia va negocia cu autoritățile uh, de, de gestiune, care de multe ori sunt regiunile. Și prin urmare, vedeți că acestea se regăsesc, regiune, joacă un rol important. Alte chestiuni legate de acestea sunt concentrarea tematică. Concentrarea tematică va trebui să țină cont de nevoile specifice ale fiecare regiuni și de aceea Comisia a propus ca acest mecanism să fie multiplu, să, fie, să funcționa la nivel, la nivel regional și să opereze cu categorii de regiuni. Dacă facem asta, atunci statele membre pot să adapteze gradul de concentrare în funcție de speci- nevoile specifice ale fiecare regiuni. Revenim acum la chestiunea spinoasă a condiționalității macroeconomice. Uh, Aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra faptului că propunerea Comisiei Europene nu e doar o propunere de sistarea finanțării sau de blocarea finanțării. Nu, propunerea are în vedere un mecanism progresiv menit a crea contacte și conexiuni cu aspecte uh, economice majore. Dacă vă uitați la articolul 1, prima etapă este un dialog între Comisie și statul membru în legătură cu contractul de parteneriat. Și dacă înțelegem cu toții că acest contract de parteneriat este un mecanism care implică atât statul membru, regiunea și alți protagoniști, atunci intrăm deja într-un proces mult mai complex. Noțiunea de sancțiuni, de suspendarea finanțării, uh, e, e, e ceva ce va fi avut în vedere de comisie doar într-o ultimă etapă, ca ultimă, ultimă posibilitate de intervenție. De asemenea, în ceea ce privește platforma de dezvoltare urbană, în care aș dori să închei, Comisia nu a propus această platformă pentru că s-a gândit că e nevoie uh, să avem o nouă structură instituțională. Avem deja instituții, avem deja organizații. Nu. Propunerea Comisiei decurge din identificarea unei nevoi de a întări o capacitate menită a promova schimburile de experiență, după cum a spus și domnul Tilzei, între cei care contribuie la dezvoltarea urbană durabilă, mai ales în materie de punere în aplicare a programelor. Comisia consideră că această necesitate este încă stringentă, de acolo și propunerea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult, spune președinte. Acum o să continuăm după cum urmează. O să dau cuvântul președinților prezenți aici și dacă avem timp suficient uh, și colegii o să mai poată interveni cu observații specifice. Deci dăm acum cuvântul domnului Ledvian. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci suplimentare după prima intervenție. Vreau să mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul pentru ceea ce au spus și să mulțumesc pentru punctele de convergență pe care le-am constatat pe parcursul dezbaterii. Vreau să-i spun domnului Alfonsi că sunt aici în calitate de uh, președinte al conferinței uh, uh, regiunilor periferice maritime din Europa uh, și ceea ce am spus aici nu sunt convingere mele proprii, cele acestei uh, structuri pe care o reprezint. Uh, Aș vrea să spun uh, și altor vorbitori că ceea ce ne ne-a determinat să facem propunerile făcute este pentru că provenim din regiuni uh, maritime și periferice. Și uh, propunerile care s-au făcut în legătură cu Bretania și țara Galilor sunt Uh, comune uh, structurii noastre, ceea ce justifică preocuparea noastră referitoare la infrastructuri și uh, eligibilitatea infrastructurilor pentru toate regiunilor, fie că sunt bogate sau nu, pentru că avem axa de intervenție periferică. Și pentru a lua numai uh, exemplul uh, rețelor digitale, uh, când o regiune, chiar dacă este bogată o regiune, poate să aibă o serie de neajunsuri în acest sens, să fie privată de utilizarea fondurilor structurale. Și asta ar însemna o penalizare a întregii regiuni maritime periferice. Acest lucru este valabil și în cazul transporturilor am, este un punct extrem de important pentru uh, organizația uh, noastră a regiunilor maritice, maritime periferice. Uh, suntem pentru uh, concentrarea tematică. n am putea gândi că o organizație de tipul celei pe care o reprezint ar fi tentată uh, să uh, se fragmenteze din punct de vedere al uh, poziției sale. Din potrivă, noi suntem deschiși și vrem ca fiecare regiune să-și poată afirma specificitatea în energie, cercetare, strategia 2020. Nu cred că Există divergențe între ceea ce am spus și ceea ce am auzit de la unii sau de la alții pe tema acestei concentrări. Însă, această concentrare tematică trebuie să fie pur și simplu inteligentă. Dacă nu, nu vom avea în fața noastră un partener pentru a, a face compensarea națională. În ceea ce privește parteneriatul, Mm, s-au făcut uh, referiri la acest subiect uh, în intervențiile mai multor eurodeputați. Pentru noi, uh, codul de conduită trebuie să fie european. A fost înscris, după care a fost retras și dorim ca Parlamentul să poată să includă acest lucru din nou în textul definitiv, în textul final, pentru că există riscul să nu existe preocupări pentru identitatea regională în parteneriat. Deci, din punctul nostru de vedere, codul de conduită trebuie să facă parte din regulament și trebuie să fie unul european. Din potrivă, în, în ceea ce crește pentru bunul mers al parteneriatului, uh, CRMP a înaintat uh, conceptul pactului teritorial care înseamnă că, paralel cu parteneriatul între Uniunea Europeană și statele membre în ceea ce privește generarea noilor fonduri de coeziune, să existe și un uh, pact teritorial uh, intern specific pentru fiecare uh, etapă. Un pact teritorial care să fie un uh, element al parteneriatului, astfel încât să existe o subsidiaritate activă și nu una formală. Apoi, în uh, ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, aș vrea să precizez că pe fond, uh, Conferința Regiunilor Maritime Periferice nu este pentru condiționalitatea macroeconomică și dacă mi-am uh, permis să fac propuneri de compromis, este pentru că la un moment dat știm că se va ajunge la un compromis și încercăm să susținem interesele regiunilor pe care le reprezint pentru realizarea unor uh, compromisuri și pentru a susține amendamentele pe care le-am propus. Cred că am trecut în revistă principalele preocupări care au ieșit din uh, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și uh, sper să țineți cont în viitor de preocupările conferinței regiunilor maritime și periferice. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru reacția dumneavoastră și comentariile dumneavoastră. Are cuvântul doamna Michel Sabon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, la rândul meu vreau să vă mulțumesc uh, pentru întrebările pe care le-ați adresat și răspunsurile pe care le-am regăsit poate în intervențiile dumneavoastră. Uh, am constatat că există o așteptare, o cerere din partea regiunilor. Ele vor să își facă auzită voce, așa cum s-a întâmplat în această dimineață, pentru că rolul lor, mi se pare, este determinant pentru lunile și anii ce urmează. Aș vrea să intervin la două sau trei aspecte pentru că m-am regăsit în uh, multe din întrebările puse și răspunsurile uh, date de uh, colegul meu, Le În ceea ce privește concentrele tematice, trebuie să recunoaștem inteligența teritorială pentru uh, a evita fragmentarea, diluarea. Specificitatea și inteligența acestor regiuni ne va permite să evităm această fragmentare și diluare a fondurilor. Aceasta ține de credibilitatea regiunilor și de contractul lor. Adunarea regiunilor trebuie să susțină statutul regiunilor, pentru că statele membre își susțin propriile interese și regiunile au alte interese. Știți că avem regiuni la diferite niveluri de competență, ă, regiuni care au un rol foarte important, sunt mici Uh, state, deci este important să ținem cont de situația din aceste regiuni. Cu privire la principiul parteneriatului, s-a pus întrebarea legată de o comunicare comună cu uh, Comisia Europeană. Da, suntem pentru acest lucru, pentru că ne va permite să lărgim domeniul nostru și să facem cunoscute toate competențele regiunilor. Și pentru a încheia, pentru că cred că vor mai exista și alte reuniuni pe această temă și vor uh, mai fi contacte care să ne permită să facem progrese. Uh, adunarea uh, regiunilor europeană vrea să puncteze importanța politicii regionale. Pentru, deci o politică în regiuni, pentru regiuni Trebuie să vedem, împreună cu concetățenii noștri, cum acest principiu al subsidiarității este aplicat sau cum este perceput. Și aș vrea să fac o propunere, da, adunarea regiunilor europene este pentru ca Comisia Europeană să fie un garant al parteneriatelor efective și acest lucru este cât se poate de important. Președintele, vă mulțumesc pentru comentarii. Are cuvântul doamna Gunnarsson. Tack så mycket, herr ordförande, och tack för de... Mulțumesc foarte mult și pentru comentariile foarte interesante pe care le-am ascultat. În ceea ce privește întrebările care au fost adresate, aș dori să menționez și să răspund la trei dintre ele. În ceea ce privește legătura dintre oraș și zonă urban, și zonă rurală. Sigur, nu numai uh, marile orașe ar trebui să fie considerate motoare pentru creștere. Acest lucru m-ar îngrijora, pentru că noi, în legislația noastră, trebuie să ținem cont de uh, această legătură între zonele rurale și cele urbane. Trebuie să luăm în considerare regiunile și să vedem care este semnificația zonelor rurale în acest context al protecției climatice, al aprovizionării cu alimente, al uh, energiei și eficienței energetice, a protecției mediului. Trebuie să știm de asemenea că creșterea nu este generată numai în marile orașe în prezent. În multe state europene, micile orașe sau zonele rurale sunt cele care generează cel mai mare cele mai mari cote de creștere. De aceea și în contextul politicii de coeziune trebuie să vedem mereu această legătură între oraș și zonă rurală. După părerea mea, acest lucru se referă și la această chestiune a cadrului și a modului în care acesta poate fi utilizat cel mai bine. Pentru că numai dacă se utilizează într-un mod eficient această legătură, putem să uh, beneficiem cu adevărat de um, activitatea noastră și de resursele noastre. Și atunci agenda teritorială poate fi uh, prioritizată într-un mod mai eficient și toată lumea poate beneficia mai bine de ea. În cadrul acestei uh, propuneri legislative, considerăm că este vorba despre un act juridic și nu de o delegare către statele membre. Și în încheiere ceva referitor la parteneriat. Suntem de părere că o definire comunitară a parteneriatului este absolut necesară, iar această definiție trebuie să se regăsească și în codul de conduită. Știm că din punctul de vedere al statelor membre, există perspective diferite în ceea ce privește modul de funcționare a parteneriatului și de asemenea că există perspective diferite în ceea ce privește întrebarea referitoare la dacă și în ce măsură nivelul regional și local ar trebui să fie implicat în activitate ca partener uh, egal și nu ca organizație de interes. De aceea noi credem că este nevoie de o definiție cât se poate declară. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Paul Tilsley. Vă mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte multe comentarii care au fost făcute și este foarte dificil să răspund la toate, dar voi încerca să răspund la două aspecte, și anume la specializare și la lista de orașe noi uh, sperăm ca programele operaționale să identifice punctele forte și punctele slabe ale teritoriilor, pornind de la durabilitate și uh, această strategie de dezvoltare urbană durabilă integrată. Specializările se bazează pe o asemenea strategie, mai ales în zonele metropolitane. Și în ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă și se pornește de la o bază de cunoștințe cât se poate de clară și, de asemenea, de la oportunități specifice. Există acum aceste instrumente, investițiile teritoriale integrate, astfel încât să se dezvolte programe uh, de dezvoltare comune și sunt zone funcționale în care pot fi dezvoltate parteneriate, în care universitățile și uh, mari angajatori pot fi implicați. Uh, în felul acesta se obține o integrare mai efectivă, iar activitățile uh, vor include și cercetarea și inovarea, respectiv programele relevante de la nivel local. Investițiile teritoriale integrate pot facilita această specializare și inițiativele corespunzătoare, uh, ținându-se cont de reducerea uh, emisiilor de carbon și de eficiența energetică. În ceea ce privește lista de orașe, sigur că m-aș aștepta ca Birminghamul să fie inclus pe această listă. În mod clar, trebuie să fie vorba despre un proces național aici. Pentru că trebuie să existe niște criterii de evaluare a eligibilității orașelor. O întrebare pe care o am, întrebare care a fost lansată și la Copenhaga acum șase săptămâni de către președintele Barroso. 5% din uh, FEDER va fi alocat pentru orașe. Și ținând cont de semnul de întrebare referitor la fondurile structurale care există, ținând cont de faptul că mulți din Europa de Vest nu vor beneficia de FSE și de FEDER începând cu 2013, Sper că acest angajament uh, rămâne în continuare și anume că va exista o abordare de sus în jos în ceea ce privește uh, finanțările din FEDER pentru orașe și că guvernele naționale vor putea trece printr-un proces de creare a unei liste, respectiv uh, a unei liste de criterii clare. Trebuie să înțelegem acest lucru foarte bine, pentru că altfel vom pierde timpul de, cu implementarea programului, așa cum s-a întâmplat cu fostul program, cu programul trecut, mai ales în ceea ce privește Regatul Unit, unde nu a existat un plan alternativ și a, luat, a durat 2 ani de zile pentru a implementa planul B trebuie să ne asigurăm că orașele sunt implicate întru totul în procesul de guvernanță și Trebuie să ne asigurăm că aceste orașe sunt parte a dezbaterii naționale, că sunt implicate. Aspectul menționat de domnul Derek Vaughan, referitor la regiunile extinse. Eu pot vorbi numai despre Birmingham, unde cunosc oarecum statisticile. În ceea ce privește uh, drumul către, deplasarea către locul de muncă, 160.000 de persoane uh, fac acest lucru în Birmingham. Deci, orice investiții în orașul Birmingham prezintă beneficii mai largi pentru economia locală. Și, într-adevăr, Birmingham este cel mai mare oraș în regiune. De aceea, beneficiile uh, în urma investițiilor din fondurile structurale, fie că este vorba de FEDER sau FSE, au avut efecte mai largi decât cele care s-au văzut numai în oraș. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, și înainte de a încheia reuniunea noastră, aș dori să mulțumesc tuturor reprezentanților uh, organizațiilor regionale din Europa și dumneavoastră tuturor celor care ați contribuit. Aș dori de asemenea să vă amintesc că reuniunea din această după-amiază va avea loc în altă sală. Vă mulțumesc!